și vă mulțumesc că ați răspuns cu precizie și rapiditate. Rapiditate de care vă rog să dați dovadă și în dezbaterea de astăzi. Cum um, v-am cerut să răspundeți în scris dinainte, vă vom cere de asemenea precizări suplimentare dacă va fi nevoie tot în scris după întâlnirea de astăzi. În ceea ce privește organizarea pentru dezbaterea de astăzi, lucrurile stau altfel decât la prima noastră întâlnire. Vom avea o întâlnire de tipul ping-pong, cum îi spunem. Deci, uh, întrebare-răspuns. Și vom avea uh, trei uh, prezentări diferite pentru cele trei agenții. Întâi ANSES, după aceea CHEMI și HSM, după care vom da uh, cuvântul asistenților din sală pentru a pune întrebări. Avem uh, două minute pentru întrebări, două minute pentru răspunsuri. Dacă considerați că răspunsul nu este suficient, uh, atunci veți avea încă un pic de timp la dispoziție. Vom începe cu raportorii, urmați de coordonatori și restul membrilor comisiei noastre. Dacă nu mai sunt um, alte întrebări, v-aș propune să începem imediat. Am să dau cuvântul doamnei Françoise Weber din partea ANSES ca să ne prezinte această uh, organizație și să ne prezinte procedurile de lucru în cadrul acestei agenții. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte! Am să vă prezint foarte succint câteva elemente legate de organizare și de resursele pe care Franța le pune la dispoziție pentru evaluarea și aprobarea produselor fitofarmaceutice. În primul rând, cum sunt împărțite rolurile între Ministerul competent și ANSES în Franța? Ministerul este cel care uh, se ocupă de vot uh, în ceea ce privește uh, lucrările din Comisia Permanentă, Standing Committee, și la Ministerul de Agricultură uh, se adoptă măsuri transversale, uh, implementarea uh, directivei 128 din 2009, derogările în legătură cu cele 120 de zile. Știu că s-au pus multe întrebări, aceasta ține de competența Ministerului, deci nu ține de noi, de ANSES, și măsuri pentru situații de urgență, inspecții și control. ANSES, care este o agenție de uh, a care se ocupă de securitatea uh, alimentară dispune de mai mulți raportori pentru evaluarea substanțelor active, realizează o evaluare a formulelor acestor produse înainte că ele să fie comercializate pe piață și începând cu 1 iulie 2015, destul de recent, deci este responsabilă și uh, cu deciziile de punere pe piață și uh, în ceea ce privește retragerea autorizațiilor sau acordarea acestora. Începând cu 2015 am introdus un sistem de farmacovigilență și toxicovigilență, deci supravegherea produselor uh, care ar putea avea consecințe nocive sau toxice, însă cu competențe restrânse față de cele ale Ministerului. Există deci un rol partajat între agenție și Ministerul de Resort. ANSES este o agenție de securitate uh, sanitară care a fost înființată în 2010 prin uh, fuziunea a două agenții, uh, cea responsabilă pentru securitatea alimentară și cea pentru mediu, cu o responsabilitate foarte extinsă și cu o abordare Uh, de tipul One Health, deci sănătate unică. Noi evaluăm uh, substanțele active și principiile fitofarmaceutice, agenția fiind responsabilă de securitatea alimentară, de mediu și de ce se întâmplă la locul de muncă. În concordanță supraveghează substanțele chimice, uh, biocizi, medicamente, evaluează substanțele sau a făcut această evaluare în cadrul directivei RICI. Are însă uh, o responsabilitate și în ceea ce privește bunăstarea animalelor, uh, a plantelor și uh, sănătatea alimentară în general. De exemplu, pentru sănătatea albinelor vom ține cont și de produsele fitofarmaceutice utilizate, avem laboratoare care se ocupă de acest lucru și ne va ajuta pentru elaborarea produselor fitofarmaceutice necesare. Toate aceste elemente au legătură unele cu altele într-o agenție care are o arhitectură foarte integrată. Iată care ar fi organigrama avem o parte care se ocupă de funcțiile de susținere de tip clasic și în afară de aceasta avem trei uh, axe diferite. Pe de o parte, uh, laboratoare, securitatea alimentară, sănătatea animalelor, sănătatea uh, culturilor, laboratoare de referință la nivel național, uh, la nivel european și laboratorul de referință al OMS-ului Bineînțeles, dacă doriți mai multe informații, organigrama este și la dispoziția dumneavoastră. Avem o altă axă de cercetare și referință. A doua axă este cea referitoare la evaluarea riscurilor, riscuri fizice, chimice sau biologice, de exemplu unde electromagnetice, contaminarea solului, riscuri infecțioase și așa mai departe. O axă um, produse reglementate, al doilea începând din dreapta, pe care îl coordonez eu și care se ocupă de evaluarea și autorizarea produselor fitofarmaceutice uh, și medicamente veterinare. Cu observații foarte interesante de făcut pe marginea regulamentelor în vigoare, care sunt uh, principiile și valorile noastre fundamentale. Avem patru principii principale de funcționare. Independența, imparțialitatea, pentru a garanta independența din punct de vedere științific și a garanta evitarea conflictului de interese. Lucrările noastre se bazează pe expertiză internă și, în plus, pe uh, comitete de experți externe care se înființează în urma unor apeluri publice la candidatură și în care verificăm pentru fiecare caz în parte lipsa de conflicte de interese. Al doilea principiu, transparența, mai ales pentru publicarea de lucrări și opinii divergente. Al treilea principiu, un dialog deschis și acces garantat pentru toți uh, partenerii noștri. Suntem deschiși față de societate, uh, implicați în procesul de guvernanță și dialogul pentru produse fitofarmaceutice joacă un rol extrem de important. În sfârșit, al patrulea principiu, excelența și expertiza științifică. Toate concluziile noastre trebuie să se bazeze pe dovezi științifice și ne interesează foarte mult să explicăm din punct de vedere științific uh, concluziile la care ajungem, dar și uh, incertitudinile care uh, apar. Ni se pare uh, interesant să explicăm de fiecare dată și ceea ce nu cunoaștem de ajuns care este principiul guvernanței. Avem un Consiliu de Administrație alcătuit uh, din cinci colegii, uh, un colegiu de tutelă, altul care reprezintă sindicatele și organizațiile angajatorilor, al treilea care reprezintă organizațiile neguvernamentale și diverse entități de tip uh, profesional care participă la acest uh, Consiliu de Administrație. Avem și un uh, Consiliu Științific uh, care este independent și pentru a ține cont de dialogul deschis uh, cu toți partenerii noștri, avem uh, comitete tematice în cadrul cărora se discută de mai multe ori pe an uh, orientările strategice ale agenției. În mod specific pentru produsele fitofarmaceutice, am uh, înființat și o platformă pentru un dialog deschis cu toate părțile implicate, deschis pentru toată lumea. Pe această platformă dezbatem metodologia noastră, explicăm rezultatele și răspundem la toate întrebările care ni se adresează. Încă o specificitate a agenției noastre, avem un comitet de deontologie și care evaluează conflictele de interese, care este prezidat de un uh, expert filozof și care ne sfătuiește din punct de vedere deontologic și de asemenea din punctul de vedere al conflictelor de interese. Un aspect esențial pentru credibilitatea noastră ne întoarcem la produsele fitofarmaceutice. Și aici aș face un comentariu legat de organizarea muncii noastre. Atunci când ne asumăm responsabilitatea pentru comercializarea pe piață a unor produse, principala îngrijorare a părților implicate era să se asigure o separare clară între procesul de evaluare și cel de luare de decizie, lucru pe care l-am uh, avut în vedere în organizarea noastră. După cum vedeți, în uh, partea din dreapta avem uh, un nivel independent de evaluare științifică care este absolut independent de uh, nivelul de luare de decizie. Evaluarea științifică se face doar în funcție de responsabilitatea finală a directoarei a acestui pol, care este absolut independent. Uh, după ce se face evaluarea, concluziile sunt transmise în cealaltă parte unde se va lua decizia. Ansamblul acestor activități sunt, uh, re, sunt alimentate de către uh, sistemul de fitofarmacovigilență, uh, care este esențial pentru ce se întâmplă cu produsele pe piață după comercializarea lor pe piață. Acest sistem se bazează pe o rețea de supraveghere, se monitorizează prezența în aer, în apă, efecte toxice și așa mai departe. Un sistem a, care include mai multe organisme de supraveghere. Avem și un sistem ad hoc care reacționează față de reacții neașteptate, nedorite apărute și un alt sistem în care participă toți cei ce lucrează în domeniul sănătății, profesioniști sau nu, sau chiar cetățenii simpli. Deci, avem această independență, avem procesul de uh, supraveghere a produselor fitofarmaceutice și, de asemenea, partea științifică. Această evaluare independentă se bazează și pe o, o validare care este dată de către un comitet de experți independent. Îl vedeți aici, uh, CES, este Comitetul de Experți Independenți, care practic validează decizia finală. Iată cum suntem organizați pentru aceste produse fitofarmaceutice câteva detalii uh, în legătură cu departamentul pentru evaluarea produselor. Se evaluează atât riscurile cât și pericolele existente și aceasta în vederea pregătirii uh, clasificărilor, riscurile pentru oameni, animale sau mediu, se evaluează eficiența atât pentru substanțele active, pentru care suntem raportori ca și stat membru, cât și pentru produsele care vor fi comercializate pe piață. După cum vă spuneam, avem un comitet de experți independent care ne susține activitatea și care se implică și la nivelul activității științifice internaționale în ceea ce privește metodologia, standardizarea uh, evaluării substanțelor active și așa mai departe. Foarte pe scurt, uh, resursele de care uh, dispunem avem 160 uh, de uh, cercetători, uh, chimiști, agronomi, epidemiologi, farmaciști și așa mai departe, personal foarte înalt calificat și, bineînțeles, um, personalul administrativ care îi susține. Avem cinci comitete de experți independente care susțin toată această activitate. În concluzie, care sunt elementele esențiale ale organizării noastre în Franța? Validarea rezultatelor se face uh, doar uh, sub responsabilitatea Departamentului de Evaluare a Produselor, uh, un proces de fitofarmacovigilență care susține evaluările și uh, supravegherea de după punerea pe piață, linii directoare care ne explică felul în care se iau decizii și criteriile utilizate pentru uh, aprobarea dată de Uh, comercializare sau nu. Și cred că am depășit uh, timpul pe care l-aveam la dispoziție, așa că am să trec foarte pe scurt la ultimele concluzii. Avem un registru public uh, al deciziilor și al sistemului de evaluare utilizat cu o bază de date a acestor produse și aș mai menționa că avem și uh, relații cu toți cei interesați. Fie că e vorba de ONG-uri uh, sau de alte organizații care doresc să ia legătura cu noi, care doresc să ne facă cunoscută poziția ne dorim să asigurăm un nivel de transparență ridicat pentru această comunicare între noi și părțile interesante și am implementat uh, o carte a relațiilor cu părțile interesate și un registru prin care analizăm uh, egalitatea de acces a acestor părți interesate la uh, agenția noastră. câteva cuvinte pentru a alimenta un pic dezbaterea de astăzi. Din punctul nostru de vedere, legislația europeană oferă la momentul acesta un nivel de protecție ridicat, atât din punctul de vedere al mediului, cât și al sănătății pentru oameni, poate unul din cele mai bune din lume, însă trebuie făcute progrese pe mai multe fronturi. În primul rând, trebuie să ținem cont cât mai repede cu putință de felul în care evoluează cunoașterea, de exemplu, prin implementarea de noi metodologii referitoare la riscurile cumulative, de exemplu, în funcție de studiile disponibile, încurajăm de asemenea îmbunătățirea transparenței și accesibilității la documentele și datele existente. Suntem convinși că aceasta este o condiție sine qua non pentru credibilitatea deciziilor noastre. Ne interesează de asemenea și am dorit să se facă progrese în vederea punerii pe piața unor substanțe active care um, îndeplinesc anumite criterii de excluziune sau de înlocuire a altor produse. Există deja astfel de reguli, dar ele nu sunt suficient de bune din punctul nostru de vedere. Pe de altă parte, am văzut că rezultatul evaluărilor în diversele sectoare de activitate în care suntem implicați, în special pentru medicamente veterinare și uh, biocide, evaluarea este diferită, metodologia sau cadrul de reglementare este uh, diferit și ajungem la valori de referință sau valori toxicologice diferite între ele. Ceea ce este uh, foarte greu de explicat în afară, când vedem, de exemplu, pentru o substanță care este prezentă în apă, că valoarea respectivă este acceptabilă din punctul de vedere al unei reglementări, dar nu și din punctul de vedere al celelalte. De aceea trebuie să ajungem la o armonizare pentru parametrii cheie din punct de vedere al valorilor de referință. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Weber, pentru această prezentare. Toată lumea a luat notițe după prezentarea dumneavoastră și am să dau cuvântul acum doamnei Catarina Lumbert din partea agenției suedeze, Kemi. Vă rog. 10 15 minute maximum. 10-15 minute maxim. yes, um, I would like to... Vă mulțumesc foarte mult. Voi face o scurtă prezentare um, a Agenției Suedeze pentru Produsele Chimice. Voi prezenta organizarea și rolul agenției în autorizarea pesticidelor. Sunt Catarina Lundberg, sunt șef de unitate și mă ocup de evaluarea substanțelor uh, atât a pesticidelor cât și a biocidelor și sunt însoțită de Elsa Rosen, jurist. Ambele lucrăm la Agenția Suedeză pentru Produse Chimice. Agenția noastră este Autoritatea Centrală pentru Controlul Produselor Chimice în Suedia. A fost creată în 1986 și aproape 300 de persoane lucrează la agenție, dintre care 10 se ocupă de evaluarea substanțelor active, pesticide și 35 se ocupă de aprobarea produselor, a pesticidelor și aproximativ încă 10 persoane se ocupă de aplicarea legii, consiliere legală și expertivă și coordonare cu Uniunea Europeană. Agenția da. are o serie de sarcini, printre care propunerea de legislație pentru produsele chimice, evaluăm uh, cererile de aprobare ale substanțelor active și ale produselor fitosanitare uh, la nivel național. Verificăm aplicarea legii și facem inspecții. Agenția este autoritatea competentă pentru, uh, regula, pentru aplicarea regulamentului privind produsele pentru protecția plantelor și dincolo de evaluarea nivelurilor de reziduri și a eficacității, facem evaluarea de risc și gestionarea riscului în cazul uh, substanțelor active și autorizarea produselor fitosanitare la nivel național. activitatea noastră este împărțită pe unități și departamente. O unitate se ocupă de substanțele active, se numește evaluarea substanțelor. Un departament se ocupă de um, aprobarea produselor fitosanitare la nivel național și avem un departament specific pentru verificarea punerii în aplicare a legislației și, bineînțeles, avem juriști care participă și ei la activitatea noastră. Avem o serie de experți în diferite domenii care se participă la evaluări. Bineînțeles, ă, când ne ocupăm de pesticide, respectăm regulamentul dar încercăm uh, să atingem și obiectivele guvernului suedez. Există o serie de obiective de mediu. Um, un obiectiv uh, este acela de a transmite generației următoare o societate în care principalele probleme de mediu au fost rezolvate în Suedia, fără a face să crească problemele de mediu și de sănătate în afara granițelor Suediei. Avem și obiective de calitate de mediu. Există 16 obiective, dintre care unul este un mediu netoxic. Și pentru a avea un mediu netoxic, patru factori sunt deosebit de importanți. Trebuie să avem cunoștințe în legătură cu proprietățile substanțelor, informații trebuie să fie disponibile despre substanțele din uh, produse chimice, materiale și uh, mm, articole, uh, să nu se mai folosească substanțele cele mai periculoase și, în cazul pesticidelor, unele, pro, unele produse au ajuns deja la limită și de asemenea, expunerea totală nu trebuie să reprezinte un risc pentru oameni sau biodiversitate. Deci, pe lângă regulament, aceste obiective um, uh, sunt mandatul nostru în momentul în care stabilim prioritățile în activitatea noastră. În ceea ce privește regulamentul privind produsele uh, pentru protecția plantelor, considerăm că legislația actuală poate să ofere un nivel ridicat de protecție a sănătății oamenilor și animalelor și a mediului și să îmbunătățească piața internă prin reguli armonizate. Dar este important să menținem criteriile bazate pe risc, inclusiv uh, derogarea bazată pe expunerea neglijabilă și să păstrăm principiile pentru evaluarea comparativă și înlocuire și, de asemenea, trebuie să păstrăm și să îmbunătățim sistemul pe zone. De asemenea, am dorit ca regulamentul să fie îmbunătățit, mai ales pentru a facilita autorizarea unor produse cu nivel scăzut de risc, să se elimine evaluarea folosirii reprezentative din uh, evaluarea ingredientului activ, să se modifică procedurile pentru a finaliza evaluarea de risc a ingredienților activi înainte de aprobare și să se extindă calendarul pentru reanuirea autorizării produselor. În fine, am dorit ca responsabilitatea pentru reguli, aplicarea regulilor de protecție a datelor să fie a industriei. Vă mulțumesc foarte mult și vă voi răspunde cu plăcere la întrebări. Merci, merci Vă mulțumesc foarte mult, doamna Lundberg. Cu siguranță sunt multe întrebări. Dau cuvântul acum doamnei Elizabeth Clayton din uh, Regatul Unit, care reprezintă agenția din această țară pentru 10-15 minute. Bună ziua, mulțumesc pentru că m-ați invitat la acest schimb de opinii. Mă numesc Karen Clayton și sunt uh, directorul Diviziunii pentru uh, Sănătate și Securitate și alături de mine este colegul meu care are multă experiență în legătură cu regulamentul pentru pesticide și aplicarea lui de agenția noastră. Mai întâi câteva cuvinte despre agenție. Suntem un organ independent de reglementare pentru sănătate și securitate Misiunea noastră este uh, să prevenim uh, moartea, accidentele și bolile uh, la locurile de muncă în Regatul Unit. Suntem evaluați, să facem obiectul unor evaluări externe regulate. Trebuie să avem o funcție tehnică Activitatea noastră implică imparțialitate politică și trebuie să acționăm în mod independent. Și agenția noastră respectă toate aceste condiții. Controlul guvernamental um, este realizat de guvernul britanic printr-un minister avem uh, peste 2700 de angajați și cu toții sunt funcționari în birouri din întreaga, întregul Legat Unit. Mulți sunt uh, inspectori. Abordarea noastră pentru reglementare și aplicare respectă codul uh, guvernului britanic disponibil pe internet, suntem fermi și echitabili și în inspecții verificăm uh, că se aplică corect regulile și dacă ceva nu merge bine, anchetăm pentru a uh, afla adevărul și a învăța din greșeli. Angajatorii trebuie să răspundă pentru greșelile lor și dorim ca locurile de muncă să devină mai sigure. Piața muncii e în schimbare și încercăm să întrebăm aceste schimbări pentru a ne pregăti pentru locurile de muncă de mâine. Deci, pe, pentru că dorim ca ele să fie cât mai sigure. Regulamentul pesticidelor uh, este unul de care se ocupă diviziunea pentru produsele chimice. Acesta este organul de reglementare pentru toate regiunile din Regatul Unit, uh, Anglia, Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord și pentru alte regiuni din afara Angliei avem acorduri regionale. Avem uh, o relație cu Departamentul pentru Mediu Alimente și ministrii de resort în politica pentru pesticide. În ceea ce privește uh, Departamentul pentru produsele chimice, uh, practic toată reglementarea produselor chimice este făcută sub același acoperiș. De asemenea, creăm politici și legislație în legătură cu produsele chimice și avem activitate operațională în legătură cu alte programe privind de produsele chimice. Inclusiv conform regulamentului britanic pentru controlul pesticidelor. Avem activități în cadrul RICH și în cadrul regulamentului pentru clasificare, etichetare și ambalare. Avem și activități legate de importul și exportul de produse chimice, și avem legături, ne ocupăm de legislația națională, traducem directive um, europene uh, și legislația internațională. Um, avem trei situri, uh, trei locații în Anglia și uh, avem uh, oameni de știință, manageri pentru evaluări, consilieri și echipa de aplicare. Uh, oamenii de știință în domeniul reglementării um, reprezintă o serie de discipline tehnice reglementăm sectorul produselor chimice și folosirea um, substanțelor periculoase la locul de muncă în diferite ramuri ale industriei. Uh, acestea oferă avantaje pentru societate, dar prezintă și riscuri pentru sănătatea umană și pentru mediu. Deci încercăm să facem acest lucru în mod eficient și proporțional și contribuim la obiectivele uh, guvernului și la strategia pentru sănătate și securitate. Departamentul reglementează pesticidele ca organ independent de reglementare. Recuperăm costurile, deci suntem finanțați parțial de la stat, dar uh, aplicăm și taxe pentru serviciile noastre. Suntem transparenți în legătură cu aceste taxe, uh, care sunt stabilite conform legii și conform legislației europene și oferim consiliere științifică independentă realizată de Comitetul uh, Științific, expertul, uh, Comitetul de Experți pentru Pesticide. Uh, membrii sunt recrutați evitându-se conflictele de interese. Acest comitet are și un subgrup de membri care evaluează activitatea de reglementare în domeniul pesticidelor în fiecare an avem regulile noastre pentru a asigura consecvența și calitatea deciziilor luate și există și o implicare a actorilor interesați printr-o serie de grupuri de consultare. Formul pesticidelor este doar un exemplu. Aici reprezentanții tuturor intereselor implicate eh, din agricultură, din industrie, din lanțul eh, de furnizare a produselor și așa mai departe sunt reprezentați ne întâlnim și pe grupul de legătură și cu grupuri specifice de cultivatori, de agricultori, de cei care folosesc produsele uh, nivel, la nivel amator, dar și cei care se ocupă de parcuri grădini, uh, uh, um, trenul de sport și așa mai departe. Avem legături cu comunitatea științifică, contribuim la uh, reuniunile uh, Asociației Biologilor, de exemplu, cooperăm în uh, grupurile de lucru de la EFSA și în alte grupuri de lucru și avem și o implicare la OCDE. Pe scurt, abordarea noastră privind regulamentul pesticidelor este fiind uh, uh, un grup, un organ independent, avem un lanț de management unic, avem uh, oameni de știință, evaluatori, consilieri și echipa de aplicare și oameni de știință capabili să um, lucreze în cadrul diferitelor uh, regimuri de reglementare. Ne concentrăm pe respectarea termenilor legale, oferim previzibilitatea necesară și, aplic- și încercăm uh, să stimulăm inovarea, menținând în același timp standardele noastre din, de reglementare uh, un uh, comitet științific extern mm, ne mm, oferă mm, consultanță și acesta evaluează activitatea noastră o dată pe an. Avem canale de comunicare cu uh, cei care depun cererile și cu toți actorii interesați. Vă mulțumesc! Happy to take any questions. Voi răspunde cu plăcere la orice întrebare. Vă mulțumesc, doamnă Clayton, pentru prezentare. Mulțumesc uh, reprezentanților celor trei agenții și acum vă propun să abordăm dezbaterea. Domnul Norbert Linz este absent. Doamna Delae va deschide dezbaterea cu o primă întrebare. euh, merci euh, à mai întâi de toate vreau să le mulțumesc celor trei agenții care participă la acest exercițiu. Sunt absolut impresionată de rigoarea cu care sunt tratate subiectele de către aceste agenții. Întrebarea mea este următoarea. În momentul în care vedem uh, studiile, uh, transparența, calitatea organigramei dumneavoastră, aș vrea să vă întreb cum anume resimțiți uh, critica adusă permanent uh, avizelor uh, produse de către dumneavoastră pe tema diferitelor substanțe. Cred că există o mare distanță între opinia publică și calitatea pe care o atribuiți dumneavoastră avizelor proprii. Deci aș vrea să aflu care este, cum resimțiți această distanță. Mulțumesc! Presupun că întrebarea se adresează tuturor celor trei agenții. Dăm cuvântul mai întâi de toate reprezentantei ANSES. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, societatea adresează o serie de întrebări în momentul de față, are o serie de dub- dubii legate de pesticide, substanțele farmaceutice, fitosanitare, etc. Noi considerăm că aceste dubii sau întrebări sunt legitime și, bineînțeles, că e o mare provocare pentru noi să găsim uh, răspunsuri la aceste întrebări. Dar întotdeauna ne pretăm acestui exercițiu, pentru că considerăm că dacă mi se adresează întrebări, atunci e clar că sunt necesare și răspunsuri. Bineînțeles, în cazul în care e necesar, suntem capabili uh, să punem sub semnul întrebării propria noastră uh, activitate. Și în momentul în care găsim uh, soluții la aceste întrebări, bineînțeles, le transmitem mai departe. Mulțumim, doamna Lundberg. Sunt uh, conștientă de faptul că există diferite viziuni uh, pe tema interpretării probelor științifice. Nu considerăm că există motive de pentru noi, uh, pentru ca noi să punem sub semnul întrebării informațiile pe care le primim din partea industriei care solicită aprobări. Dar cu toate acestea, bineînțeles, facem analize independente cu ajutorul uh, um, experților, independenți și ei, și, uh, bineînțeles, uh, comparăm datele obținute din partea industriei cu aceste analize independente. Deci munca în sine nu mi se pare dificilă, nu există probleme legate de valorile noastre. Mai mult decât atât, diversele studii pot genera concluzii diferite, pentru că există o oarește marjă de evaluare întotdeauna. Dar, uh, la nivelul EFSA, există un proces uh, continuu, uh, hrănit, practic, de informațiile primite din partea statelor membre. Iar acest proces este unul cât se poate de transparent. din punctul nostru de vedere, procesul acesta uh, reprezintă o bază suficient de solidă pentru deciziile luate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Walcott. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană are cele mai stricte reglementări, probabil la nivel mondial. Avem o legislație cât se poate declară, linii directoare cât se poate de uh, Uh, care au fost puse la punct până la urmă de uh, un număr mare de experți din uh, toată Uniunea Europeană și respectăm aceste linii directoare sau experții noștri respectă aceste linii directoare întru totul. Activitatea noastră este evaluată atât pe plan intern cât și pe plan extern, este evaluată de alte state membre, de către EFSA, dar și de Agenția Europeană pentru Produsele Chimice. Bineînțeles, respectăm aceste standarde, linii directoare, concluziile noastre sunt uh, publice, uh, transparență, ele, uh, transparente, ele pot fi uh, criticate sau puse sub uh, semnul întrebării de solicitanții de aprobare sau de către opinia publică și uh, genul acesta de reacții din partea opiniei publice, bineînțeles, ne încurajează să fim mai atenți în evaluările noastre. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Urmează acum domnul Bart Staes, în calitatea sa de co-raportor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc celor trei uh, reprezentanți uh, sau celor trei uh, agenții. Articolul 1, aliniatul 2 din regulament ne spune că statul membru de raportare trebuie să vină cu o analiză cât se poate de independentă și transparent, transparentă. Uh, revin la întrebarea 69 din uh, chestionarul nostru, uh, unde, în care vorbim despre acea procedură copy-paste, copierea pur și simplu a informațiilor oferite de către solicitantul de aprobare. Această copiere directă se face doar în cazul în care mm, există cât se poate de dovezi științifice cât se poate de clare că respectivele informații furnizate de către uh, Uh, solicitanți sunt corecte sau nu. Deci vreau să vă întreb însă în ce măsură procedura aceasta este într-adevăr uh, transparentă cu totul. Uh, în al doilea rând, în cazul în care nu sunteți uh, stat membru raportor, uh, primiți evaluarea din partea unui alt stat membru. Uh, ce faceți cu această evaluare? O analizați în detaliu sau o acceptați de la bun început fără a mai depune vreun efort în sensul verificării acestor date? Au existat comentarii negative legate de activitatea anumitor state membre raportoare? Vă mulțumim. Vă mulțumim pentru aceste întrebări. Dăm cuvântul uh, reprezentantului ANSES. Activitatea de analizare a datelor uh, oferite de către solicitant există, conform regulamentului, solicitantul, bineînțeles, că trebuie să vină cu niște date. Noi trebuie să analizăm aceste date pe baza, să le comparăm cu alte date Uh, protocoalele studiilor sunt cât se poate de, de uh, clare și în cazul în care protocoalele pot fi respectate, acestea sunt respectate în continuare. Când vine vorba despre interpretare, într-adevăr, ne dăm seama că analizele trebuie să fie mai aprofundate. În cazul în care există interpretări, uh, analiza noastră trebuie să fie mai intensă. Ideea este să ne concentrăm pe analiza pe fond și când vine vorba despre redactarea documentelor, e bine, dacă redactarea respectă rezultatul studiilor, bineînțeles, redactarea poate uh, cuprinde acea procedură copy-paste. În cazul în care obținem uh, o analiză din partea unui alt stat membru uh, raportor, uh, bineînțeles, analizăm respectiva evaluare și există o serie de comentarii adeseori pe tema acestor avize. Uh, Uh, analizăm atât analiza sau evaluarea, cât și comentariile și în cazul în care uh, ajungem la concluzia că analiza trebuie să fie repetată, e bine, ea este repetată și toate acestea se întâmplă înainte ca datele finale să ajungă la EFSA. Ei bine, procedura este cât se poate de uh, transparentă și poate fi verificată pe site-ul EFSA. Doamnă Lundberg, sunteți de acord cu reacția de la ANSES? Aș avea și eu ceva de spus. Întotdeauna um, evaluăm într-o manieră independentă documentația primită din partea companiilor. Adeseori, um, calitatea datelor este diferit, diferită. Dacă ajungem la uh, concluzia însă că datele furnizate din partea companiei de către companie sunt de calitate, atunci putem folosi citate din uh, respectivele documente. Deci în cazul în care considerăm că datele respective sunt uh, corecte, nu ne jenăm să folosim procedura copy-paste. Dar Asta nu înseamnă că nu analizăm uh, datele furnizate de către com, uh, companii. De fiecare dată, evaluarea aceasta este una independentă. Bine, abordarea noastră este ușor diferită când vine vorba de evaluare. Uh, evaluăm, în primul rând, concluziile, dar putem analiza de asemenea, de asemenea și studiul pe ansamblu pentru a verifica situația. Uh, ne-am putea concentra, ne putem concentra pe anumite domenii, le putem a, a, analiza în profunzime, dar asta în ceea ce privește evaluările privite din, din partea altor state, dar uh, uh, de obicei să știți că și aceste evaluări sunt evaluate. Aveți și dumneavoastră ceva de adăugat? Mulțumesc, domnule președinte. toate evaluările sunt reevaluate cu mare, mare atenție de către colegii noștri din statele membre. Analizăm cu, în detaliu studiile care au fost uh, redactate. Dacă solicitantul vine cu uh, date complete, atunci uh, le reproducem în analizele noastre, bineînțeles uh, după finalizarea acestora, în rapoartele noastre. După aceea, analizele noastre de, de uh, risc sunt, bineînțeles, transmite celor, transmise celorlalte state membre. Statele membre au dreptul să vină cu comentarii și noi analizăm, bineînțeles, toate aceste comentarii. Deci evaluarea este una detaliată. Bine, e drept. Uneori, uh, de dragul eficienței, folosim aceleași uh, cuvinte uh, ca și cele folosite de către solicitant, asta e permis conform regul, regulilor directoare, liniilor directoare, dar a, asta nu înseamnă că nu analizăm totul cu mare atenț- atenție. Bart. Mulțumesc, domnule președinte. Văd că există trei maniere diferite de abordare a lucrurilor. Văd asta din răspunsurile la întrebarea 69. Vreau să întreb agențiile dacă ele consideră că e nevoie de reguli comune agreate de EFSA împreună cu cele 28 de state membre, proceduri care să uh, garanteze faptul că toată lumea folosește exact aceleași proceduri atunci când vine vorba despre documentele uh, de referință. Și Suedia, ne-ați fost foarte clară acum dacă primiți sau acceptați un, un text uh, din uh, solicitarea solicitantului, atunci folosiți întotdeauna chim, uh, chimicalele sau nu? Doamnă Lundberg. Mulțumesc. Haideți să încep cu prima întrebare. Regulile comune, da, mi se pare că e o idee foarte bună. În general, uh, cred că formatul uh, documentației pe care, care ne parvine din partea companiilor, dar și formatul rapoartelor noastre poate avea doar de câștigate de pe urma unor astfel de uh, reguli comune. Totul ar fi mai, mai clar, aș zice. Când vine vorba despre propriile noastre rapoarte, care e principiul care se aplică? trecem sau citim propriile noastre studii, dacă găsim uh, uh, aliniate pe care nu le mai putem îmbunătăți, atunci pur și simplu le preluăm, facem copy-paste. Dacă e vorba despre un aliniat preluat din documentația prezentată de către solicitant, atunci da, folosim uh, ghilimelele. putem uh, face lucrul acesta. Uneori pur și simplu facem copy-paste și folosim uh, ghilimelele, alteori folosim uh, aliniate create de către noi, dar în orice caz folosim textele acestea sau uh, paragrafele astea doar dacă suntem de părere că ele sunt uh, cât se poate de corecte. Avem uh, totuși niște uh, reguli cât se poate declare. Uh, poate că regulile noastre nu, nu merg suficient de departe. Acele reguli comune despre care vorbea domnul Staes sunt pe, ar fi pe placul dumneavoastră, doamnă Weber. Ce înțeleg eu? Înțeleg că, în fond, practicile noastre de lucru sunt identice. Uh, fie că vorbim despre evaluare, fie că vorbim despre activitatea inițială. Poate forma însă diferă și maniera în care acest format este înțeles de către cei care au acces la rapoartele noastre. Ei bine, din punctul acesta de vedere, cred că mai putem face mulți pași înainte. Putem îmbunătăți formatul documentelor pe care le, le producem. Da. Și noi ne-am dorit o abordare comună pentru a face o diferență clară între ceea ce a scris solicitantul și ceea ce a, a scris agenții, agenția. Foarte bine. Deci înțeleg că și în ceea ce privește fondul, procedurile, n-ar fi rău să uh, analizăm totul în detalii, de, detaliu. Pentru că sincer să fiu, nu cred neapărat că uh, metodele sunt aceleași în toate statele membre și tocmai de aceea ar trebui să vă transmitem noi uh, întrebări pentru a înțelege mai bine procedurile dumneavoastră și pe baza acestor informații mai apoi să încercăm eventual să îmbunătățim uh, armonizarea acestora. Astfel am avea o armonizare atât pe formă cât și pe fond. Trec acum la domnul Tarabella, care o înlocuiește pe doamna Bonafé, care este raportoare din partea grupului socialiștilor și democraților. Raportor. Mulțumesc foarte mult. Am vorbit chiar ieri cu doamna Bonafé și vreau în primul rând să mulțumesc invitațiilor pentru că au răspuns la întrebările numeroase pe care le-am adresat, 72 la număr. Însă din răspunsurile pe care le-am primit de la statele membre, ne întrebăm în legătură cu transparența metodologiei utilizate pentru a alege anumite studii științifice care ne permit să luăm anumite decizii. Și adresez această întrebare tuturor invitațiilor noștri. Nu credeți că ar trebui să implementăm niște dispozitive pentru o armonizare sau standardizare a abordării față de studiile științifice? în special printr-un schimb de bune practici între statele membre. Vreau să vă întreb de aceea dacă există un dialog permanent între statele membre pentru a ajunge la o abordare mai uniformă și pragmatică. Mulțumesc! Mulțumesc! Este interesant pentru că putem aprofunda această dezbatere și am să dau cuvântul celor trei agenții, întâi ANSES. Vă rog. Mulțumesc. În ceea ce privește studiile științifice, deci studii care apar în literatura de specialitate și felul în care ținem cont de ele. Răspunsul este că trebuie să ținem cont de ele, să le analizăm și să armonizăm această analiză a studiilor. Este o muncă deloc ușoară, complexă, pentru că studiile pot fi făcute în conformitate cu anumite protocoale care nu au în vedere neapărat o evaluare a riscurilor. Deci pot veni cu niveluri diferite de calitate a rezultatelor și de aceea e nevoie de uh, un sistem de interpretare a acestor studii. EFSA, în cooperare cu statele membre, a redactat un ghid pe această temă, un ghid care este aplicat de statele membre tocmai pentru a putea a face o căutare între studiile disponibile și pentru a alege unele sau altele. Suntem absolut de acord că e vorba de o muncă pe termen lung, că trebuie să se facă progrese în ceea ce privește armonizarea dar aici am putea spune că pentru anumite substanțe numărul de studii este extrem de mare. Aceasta îmbogățește foarte mult uh, calitatea informațiilor, dar și timpul necesar pentru a le analiza. În schimb, pentru alte substanțe, numărul lor este foarte redus, mult mai ușor de analizat, dar cu uh, informații reduse disponibile pentru a ajunge la liniile directoare obligatorii pentru proiect. Deci uh, trebuie să analizăm această situație, să vedem ce putem face cu studiile disponibile. Mulțumesc. Doamna Lundberg. Este o problemă aici cu armonizarea și, practic, uh, ANSES uh, vedem că face un apel către o mai mare armonizare între statele membre. Mulțumesc. Mulțumesc! Regulamentul 1107 realizează uh, o armonizare destul de mare, deci cerințele sunt destul de clare dacă uh, industria știe ce fel de studii uh, trebuie să abordeze. Pe de altă parte, trebuie să vedem care sunt uh, Uh, studiile OCDE relevante și care este îndrumalul oferit de OCDE. Dispunem de asemenea de analize făcute de OCDE, tocmai pentru a vedea cum se poate face o evaluare a acestor studii. Deci, eventualele diferențe de metodologie care ar putea apărea între diversi experți sau agențiile naționale și felul în care evaluează studiile sau între diversele părți implicate ale societății civile, cred că uh, nu sunt atât de discrepante. Dacă un studiu, de exemplu, ajunge la rezultate foarte clare într-un sens și toată lumea evaluează anumite date în același fel, cred că e mult mai ușor să îți însușești acele concluzii decât atunci când dezbaterea este mult mai polemică, informațiile sunt mult mai numeroase și e nevoie de părerea mai multor experți pentru a ajunge la uh, un rezultat. Însă, în general, experiența actuală ne oferă deja o viziune destul de armonizată asupra felului în care trebuie să evaluăm studiile. Mulțumesc! Și acum uh, dau cuvântul uh, celei de-a treia agenții. Vă rog. Mulțumesc. Noi utilizăm o metodologie standard, ghidul OCDE și bune practici de laborator atunci când e vorba de studiile făcute pentru uh, elemente de siguranță. Avem uh, norme de eficiență și documente ghid care au fost introduse prin intermediul EFSA sau prin uh, uh, Organizația Europeană pentru Protecția Plantelor. Toate acestea se referă la design, la felul în care sunt procesate, analizate datele și procesul de raportare. În cadrul UE, toate statele membre utilizează niște modele standardizate și ghidul EFSA ne ajută pentru a putea uh, utiliza un model pentru uh, estimările noastre. Deci există deja o abordare standardizată, așa cum s-a spus aici, cu toții utilizăm aceeași abordare armonizată. Însă ca întotdeauna în știință, există și un grad de variabilitate, de nesiguranță în rezultatele oferite. Nimic nu este sigur 100%. Și tocmai evaluarea acestei variabilități este cea mai dificilă și tocmai aici EFSA uh, începe să se impună ca un lider pentru a ajuta statele membre în vederea unei metodologii mai uh, armonizate pentru a ajunge la interpretarea acestei variabilități. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Pieca uh, o înlocuiește pe doamna McIntyre astăzi. Vă rog, mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Am să vorbesc în numele doamnei McIntyre care, din păcate, nu a putut veni astăzi aici pentru că are alte obligații. Aș vrea să vă pun o întrebare, în special uh, adresată agenției suedeze. În uh, răspunsurile pe care le-ați oferit în scris și nevoia de zone libere, dumneavoastră ați menționat două chestiuni în primul rând, faptul că zonele existente ar putea fi prea mari și, în al doilea rând, problema a, cazelor cu efect de seră și a, sistematizarea acestor zone. Vreau să vă întreb dacă ne puteți explica cum s-ar putea revizui acest sistem de zone dacă ținem cont de condițiile de mediu și de climă. Și vreau să întreb și reprezentanții Franței și al Regatului Unit uh, dacă ne pot da detalii pe această temă și uh, cum ar putea afecta rezultatul negocierilor asupra regulamentului 1107 uh, din 2009. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Roze, vă rog. Mulțumesc. Eu cred că această uh, diviziune depinde de diverse uh, condiții agricole, de climă și așa mai departe. Pentru anumite sisteme, ceea ce se dorește este o repartizare a poverei de lucru, deci nu putem pleca de la uh, existența unui nucleu uniform de lucru. Dacă un stat membru, de exemplu, trebuie să facă evaluarea unei cereri pentru o întreagă zonă uh, și noi considerăm că acea evaluare este valabilă, atunci se pleacă de la premiza că acea evaluare ar trebui să se aplice peste tot în întreaga zonă, în aceleași condiții. Mulțumesc. Doamna Ris, vă rog din partea grupului ALDE. Mulțumesc. Uh, foarte pe scurt. Unitatea de inspecții de la DG Sante a constatat că între 9 și 33% din autorizațiile naționale nu respectă la ora actuală regulamentul european din 1991. Care este explicația și dacă sunteți conștienți de acest lucru? În al doilea rând, dacă ținem cont de numărul de insecte polenizatoare și păsări uh, care intervin uh, în acest proces, uh, dacă um, produsele utilizate și companiile care le utilizează țin cont de acest aspect pentru respectarea biodiversității. A treia întrebare. De ce se recurge atât de mult la derogările de la articolul 53, care se referă la chestiuni de urgență? Uh, în țara mea, de exemplu, în Belgia, sunt numeroase abuzuri față de aceste derogări, de exemplu pentru utilizarea cloropricrinei pentru căpșuni, care este utilizată în mod normal doar în situații de urgență. Credeți că aceste derogări se a, a, au de-a face cu felul în care autorizează Ministerul aceste substanțe? Mulțumesc! Mulțumesc, am să dau cuvântul în primul rând agenției ANSES pentru cele trei întrebări ale doamnei RIS. Nu știu uh, dacă pot să vă răspund uh, la prima întrebare, pentru că nu cunosc atât de bine regulamentul respectiv. În ceea ce privește protecția biodiversității, noi ținem cont de acest lucru în, în evaluările noastre, pentru fiecare substanță activă, pentru fiecare formulă evaluăm efectul asupra mediului, asupra faunei și a florei, organismele din uh, apă, din sol, uh, organismele vertebrate sau nevertebrate și așa mai departe. Deci ținem cont de această biodiversitate. Mecanismele de supraveghere și uh, uh, fitosanitare uh, țin cont de toate acele efecte de care s-ar putea să nu se fi ținut cont în mecanismul de evaluare și, în al treilea rând, uh, pentru derogări, cred că situațiile trebuie examinate fiecare în parte pentru fiecare stat membru. Deocamdată nu am făcut o analiză detaliată pentru ansamblul derogărilor care sunt acordate. Mulțumesc! Mulțumesc. În ceea ce privește uh, derogările, îmi permit în calitate de președinte să intervin și eu pentru 30 de secunde. Ele sunt foarte diferite de la un stat membru la altul. Uh, de exemplu, în Franța există un număr foarte mare de derogări care se utilizează. Doamna Lundberg, dacă dorește să intervină. din păcate, uh, nu pot să răspund la prima întrebare pentru că nu reușesc să o înțeleg pe de întregul. Însă, în ceea ce privește evaluarea riscurilor de mediu, cel puțin din punct de vedere teoretic, trebuie identificate speciile cele mai sensibile și tocmai asupra acestor specii se fac uh, studiile de grad 0 Uh, pentru că pentru aceste specii ne interesează cel mai mult uh, să nu aibă efecte negative substanța respectivă. Toate aceste studii, bineînțeles, sunt combinate cu toți ceilalți factori de risc sau de nesiguranță pentru ca, per ansamblu, să uh, se poată ține cont de sensibilitățile existente pentru tot ceea ce există în mediu. În felul acesta se ajunge la un nivel de protecție destul de ridicat. Și, din păcate, nu am înțeles uh, ultima întrebare. Îmi pare rău. Again, like my colleagues, I wasn't clear on what rules are being broken. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles, noi încercăm să respectăm termenele legale care sunt stabilite prin legislație și în Regatul Unit în ultimul an am ajuns la o rată de 93,9% de autorizații sau refuzuri de autorizații în termenele legale. În al doilea rând, pentru a urma ce spunea și colega mea din Suedia, noi ne gândim în special la organismele care nu sunt țintite și cred că EFSA are un aviz tocmai pe tema biodiversității însă din câte am înțeles uh, și din câte știu, statele membre nu au uh, un ghid armonizat în acest sens. Statele membre uh, analizează cu foarte mare atenție uh, interacțiunile între uh, diversele elemente ale lanțului trofic. În sfârșit, al treilea element este o chestiune pe care o analizăm cu multă atenție uh, în Regatul Unit, Uh, trebuie să fie vorba de un pericol care nu poate fi controlat uh, cu uh, alte mijloace. Dacă se acordă autorizație, atunci trebuie să se facă și o evaluare pe măsură. Deci pentru orice cerere care se prezintă, recunoaștem că există posibilitatea unei derogări sau riscul ca abordarea să nu fie identică ca pentru un produs comercial obișnuit, deci e nevoie de o monitorizare din partea uh, Comisiei de Experți Specializată. Și pentru fiecare autorizație e nevoie de un acord ministerial, deci e clar că nivelul de control este extrem de ridicat. Acordarea unei autorizații uh, implică că uh, organizația respectivă trebuie să revină cu cererea de autorizație în anul următor, deci nu îi dă un cec în alt pentru totdeauna. Doamna Ris, poate pentru precizări ulterioare, vă rog. Mulțumesc, mulțumesc um, expertului britanic pentru răspuns. Trebarea cred că a fost destul de clar Articolul 53 uh, prevede derogări, uh, dar putem să mai discutăm în scris uh, cu experta din Suedia. În ceea ce privește data, 1991, voi citi ceea ce a publicat DG Sante. Unitatea de inspecție de la DG Sante a um, descoperit că 21% din autorizații nu sunt aplicate sau nu se bazează pe regulile europene. Reguli există din 91. Vă voi trimite uh, acest, uh, acest text și vă propun să ne trimiteți în scris. Pe, dar totuși înseamnă că un sfert de dintre uh, aprobări nu respectă regulile noastre de peste 20 de ani. Euh, Dacă sunteți de acord, Vom comunica în scris cu agențiile în legătură cu aceste detalii foarte exacte, care trebuie într-adevăr clarificate. Deci uh, vom continua această colaborare. Vă mulțumesc. Doamna Azecamp. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare în legătură cu libertatea de a alege a întreprinderilor Um, întreprinderile pot să depună o cerere la un laborator sau într-un stat membru, cum doresc. Libertatea de a alege a statul, statul membru poate să distorsioneze concurența între autoritățile naționale, după părerea mea. Răspunsurile pe care le-am primis au fost cel puțin evazive. Aș dori să primesc mai multe clarificări în legătură cu situația. Cred că trebuie să existe, să uh, Um, există anumite motive pentru care întreprinderile aleg o țară sau alta. Presupun că ați adresat această întrebare celor trei agenții. Doamna Weber sau domnul Mercier, puteți să răspundeți? Cine dorește? Domnul Mercier. Mulțumesc, domnule președinte. Regula, chiar dacă vi se pare ciudată, e o regulă. O evaluare recunoscută dintr-un stat membru este un lucru important pentru agentul economic. Deci statul agentul economic alege un stat membru care are multă expertiză în domeniul noilor substanțe active agentul economic dorește previzibilitate, deci dorește să se respecte termenele. A investit și dorește să câștige în urma investiției sale, deci trebuie să știe exact care vor fi termenele și ce experti, de ce expertiză va beneficia. Dacă apare o problemă, statul membru îi va spune, e o problemă. Dosarul nu poate fi acceptat pentru uh, uzul, folosirea pe care o doriți. Deci sunt regulile care se aplică și dacă un stat membru, de exemplu Franța, este contactat pentru a fi stat membru raportor, dar nu intră în uh, plan, planul său de activitate și nu putem oferi expertiză de nivel înalt la timp, propunem agentul economic respectiv să depună mai târziu dosarul și dacă răspunsul nu-i convine, sunt și alte state membre care pot fi solicitate, state care au de asemenea nivel ridicat de expertiză și pot deveni stat raportor. În ceea ce privește piața actuală, nu se poate oferi autorizarea decât după aprobarea substanței active. Deci, actul de aprobare declanșează posibilitatea de acordare a autorizațiilor. Deci nu există un acces privilegiat la piață în funcție de statul membru ales. Foarte bine, dar întrebarea s-a referit la, la regulă. Deci am dorit să știm dacă dumneavoastră agenția, considerați că e pertinent sau legitim ca agentul economic să aleagă um, satul raportor? Aceasta este întrebarea care v-a fost pusă. Pentru că obiectivul nostru este eventual să modificăm regula. Deci am dorit să știm care este punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu funcționarea ei. Cred că acesta a fost sensul întrebării doamnei Azecamp dar vă mai puteți gândi. Unii dintre noi se gândesc de ce, în anumite cazuri, agentul economic își alege statul raportor, dar pentru reînnoire alege comisia. De ce e o diferență între cele două cazuri? Și am fi dorit să avem avizul agențiilor. Am dorit să știm dacă vă surprinde sau nu această diferență și de ce. Doamna Lundberg, puteți răspunde la aceeași întrebare? Nu este rolul meu uh, să intervin, dar am încercat să precizez întrebarea. Mulțumesc. Întrebarea a fost foarte clară. Uh, doar în cazul substanțelor noi, uh, agentul economic poate să aleagă statul raportor. Pentru reînnoirea aprobărilor, autorizărilor, uh, activitatea este repartizată între statele membre uh, cu ajutorul Comisiei. Întreprinderile cred că trebuie să poată să aleagă statul membru care va fi raportor. Întrebarea este care sunt resursele pe care le are un stat pentru a evalua noi substanțe. În Suedia, noi uh, facem aproape doar reînnoiri de autorizații. Rare ori primim cereri pentru substanțe noi. ceea ce face ca uh, o întreprindere al, lege un stat membru sau altul este expertiza statului ales. Dar și limba, aspectul lingvistic, colaborarea și uh, comunicarea care a funcționat sau nu bine în trecut. Dar și uh, colegii francezi, considerăm că este foarte important uh, pentru o întreprindere ca procesul să fie previzibil costurile înregistrării unei noi substanțe sunt uh, ridicate și asta are ca și consecință faptul că întreprinderile au nevoie de această previzibilitate și alea, aleg țările în care vor putea vinde cel mai bine produsele lor. Mulțumesc. Uh, răspunsul agenției britanice. Mulțumesc. Perioada brevetului pentru o nouă substanță activă este de aproximativ 15 ani. 8-9 ani durează pentru a obține datele necesare. Și asta costă aproximativ 150 de milioane de euro. Dacă Uh, în al, nouălea, în al nouălea an începe să expire perioada de viață a brevetului, bineînțeles, firma dorește să câștige cât mai mult pe urma investiției sale. Așa că firma va dori ca solicitarea sa să fie procesată rapid și speră că substanța va ajunge rapid pe piață de aceea, în legislație există termenul legal de 52 de săptămâni pentru procesarea cererii pentru o substanță activă. Să nu uităm că evaluarea făcută de statul membru este evaluată intern și de celelalte 27 de state membre și de EFSA. Și apoi ajunge în fața uh, comitetului înainte de a fi oferită aprobarea. Deci nu e o problemă unde merge agentul economic pentru a cere această aprobare. Evaluarea este standardizată. Orice stat membru, practic, aplică aceeași procedură. Și dacă există nesiguranțe, există colaborare cu celelalte state membre. Mulțumesc! Merci beaucoup! Vă mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Pedicini. Nu, Doamna Azecamp, aveți o întrebare suplimentară? Secund, Doar 30 de secunde, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, am o scurtă întrebare suplimentară. Ni se vorbește de previzibilitate, de termene, de eficacitate și de rapiditate a tratării unei noi cereri pentru o substanță nouă dar am auzit de asemenea faptul că în trecut a existat o bună colaborare între laborator și solicitant. Cred că este ar fi un motiv bun pentru ca în momentul reanoirii um, aprobării să nu fie aleasă țara în care a fost aprobată substanța pentru prima dată agențiile sunt de acord cu mine că ar fi bine să um, se apeleze, să se facă apel la laboratoare diferite de cele care au autorizat inițial substanța? Președintele. Da, dar regula este că acest, dacă cele 30 de secunde sunt folosite pentru a pune întrebări suplimentare, nu vom reuși să gestionăm timpul. Dacă sunteți de acord, vă propun să păstrați întrebarea pentru a doua rundă în calitate de coordonator. Dacă nu, nu vom reuși să dăm cuvântul tuturor colegilor. Re repet, dacă răspunsul nu este suficient de clar, puteți să relansați dezbaterea, dar nu să puneți o întrebare diferită, pentru că dacă nu, nu vom reuși să ne încadrăm în timp. Deci vă propun să păstrați această întrebare și să o puneți mai târziu în calitate de coordonator în a doua rundă. Mulțumesc. Ca să poată să ia cuvântul toată lumea. Are cuvântul acum doamna Donano de la EFDD. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc celor trei agenții pentru prezentările lor. Așa cum a amintit EFSA, rolul statului membru raportor este acela de a confirma dacă din punctul său de vedere cercetarea a fost realizată corect și dacă informațiile furnizate la nivel de literatură științifică sunt exacte, dar s-a considerat necesar să se introducă direct în raportul privind glifosatul 100 de pagini de texte, dacă nu mai mult, din documente furnizate de uh, agenții economici. Deci mă adresez mai întâi agenție din Franța. În calitate de agenție națională, ați făcut același lucru în trecut în cadrul unor cereri de autorizare sau de înlocuire de autorizații pentru substanțe active? În plus, BFR uh, a Uh, dat la o parte um, rapoartele care considerau că glifosatul putea fi toxic. Întrebarea mea este, după părerea dumneavoastră, pe ce criterii științifice poate fi considerat un studiu de proastă calitate? Vă mulțumesc anticipat pentru răspunsuri. Are cuvântul acum doamna Weber de la ANSES. Monsieur Président. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum am explicat, examinarea unui dosar depus înseamnă că se evaluează aprofundat ceea ce se află în dosar. Deci, practic, ne propun un raport și noi vedem dacă sunt de acord cu fiecare rând, fiecare concluzie și fiecare interpretare din acest raport. Și nu păstrăm decât elementele de către cu care suntem 100% de acord. Deci am evaluat datele, le-am interpretat am pus la treabă experții și spunem da, putem accepta asta sau nu, sau putem accepta condiția de a modifica cu tare lucru. Pot să fie anumite fragmente care par să fie copiate din dosarul agentului economic, dar acest lucru înseamnă că le-am verificat și am ajuns la aceeași concluzie, la aceeași interpretare și prezentare a studiului ca în cazul oricărei reglementări, solicitantul depune o propunere și rolul expertizei și valorii științifice va fi acela de a verifica că această interpretare și aceste concluzii sunt uh, valabile. Iată cum se poate interpreta acest faptul că fragmente sunt copiate identice și faptul că anumite fragmente din dosarul depus se regășesc în dosarul final de evaluare al statului membru. Înseamnă că am verificat și am acceptat, uneori am modificat, uneori am refuzat anumite fragmente. În ceea ce privește calitatea studiilor, eh, ar dura mult să vă explic aplicăm fiecare criteriu pe baza căruia uh, evaluăm calitatea studiilor, dar verificăm metodologia studiului, modul în care a fost realizat el, modul în care sunt prezentate, explicate și motivate rezultatele, pe baza unor reguli științifice universale. Sunt regulile celor care acceptă studii în revistele de nivel ridicat, la nivel internațional, aplicând practic aceleași reguli ca și în literatura științifică. Mulțumesc, domnul Loazu. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, celor trei agenții pentru prezentările lor. Am trei întrebări. Prima este pentru toate cele trei agenții și este complementară mm, întrebării doamnei Hazekamp. Ce părere aveți despre faptul că o întreprindere poate să aleagă statul membru Um, ca stat raportor și celelalte, celelalte întrebări sunt pentru ANSES. Puteți să ne spuneți care este situația în dosarul Sucflox al Florei, mai ales după decizia Tribunalului Administrativ de la Nisa din 2007 și care este bugetul pentru cele două procese de care se ocupă ANSES pentru raportul unei solicitări de aprobare a unei întreprinderi pe lângă EFSA și procesul de autorizare de punere pe piață. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă rog să răspundeți rapid la cele trei întrebări. ANSES, mai întâi, doamnă Weber, pentru a răspunde la prima întrebare și la cele două întrebări puse uh, organismului ANSES, o întreprindere poate să aleagă statul membru în care este stabilită. E dificil să spunem, să ne punem în locul întreprinderilor, dar este clar că statul membru propune o evaluare, dar nu va pregăti concluziile singur, pentru că avem un mecanism de peer review realizat cu atenție și concluzia evaluării este una colectivă realizată de statele membre împreună cu EFSA. Deci nu statul membru singur uh, va, va trage această concluzie. În ceea ce privește subfoxa floral, un, ex, un insecticid care a făcut uh, obiectul unei aprobări la nivel european și a făcut uh, în Franța obiectul de punere pe piață pentru două preparate. Aceste autorizații au fost contestate în justiție de un ONG și tribunalul de la Nisa a suspendat cele două uh, autorizații. Astăzi ele sunt suspendate și așteptăm uh, decizia tribunalului pe fond, hotărârea tribunalului pe fond, să vedem ce se va întâmpla. Uh, Um, cu aceste două autorizații. În ceea ce privește bugetul necesar pentru evaluarea unei substanțe active sau unei, um, unui preparat, acest buget face obiectul unei taxe fiscale percepute, în cazul Franței, pentru remunerarea activității agenției care realizează evaluarea, taxa variază de la un dosar la altul. Dacă e vorba de o substanță activă, e vorba de aproximativ 200.000 de euro. Prețul este mai scăzut pentru substanțele cu nivel scăzut de risc și în Franța pentru produsele de biocontrol este mai uh, mică. Pentru preparat fitofarmaceutic este de aproximativ 60.000 de euro, dar depinde de mm, suma variază de la o țară la alta. Doamna Lundberg de la Chemi, doriți să răspundeți la întrebări? Da, mulțumesc, domnule președinte. Nu e nicio problemă dacă un agent economic alege țara, statul membru pe care dorește să-l aleagă pentru aprobarea unei noi substanțe. În ceea ce privește renoirea aprobării, însă preferăm să se schimbe statul de referință sau laboratorul de referință dintr-o serie de motive. Atunci când se reînnoiește autorizația pentru o substanță, nu cred că trebuie să ne asumăm un risc, aș spune eu. procedura nu trebuie să fie una de rutină. Reanoirea implică realizarea unui nou studiu, de fapt. De, alții ar putea să se lasă pe tunjelă să spună lucrurile au mers bine prima dată, de ce ar merge acum? De aceea e bine să se schimbe țara de referință uh, în cazul reanoirii autorizației. Deci, pentru prima aprobare, nu nicio problemă, să se aleagă uh, țara respectivă, dar să se schimbe pentru reînnoire. Mulțumesc, doamna Clayton, uh, de la HSE. Mulțumesc, domnule președinte. La prima întrebare, nu, avem nicio, nicio problemă. Uh, agentul economic poate să aleagă pentru um, pentru alegerea statului de referință, Pentru reînnoire acceptăm uh, decizia Comisiei. Regatul Unit este deseori ales pentru că realizăm eficient uh, expertiză la nivel înalt, cu un cost rezonabil și uh, acordăm evaluările la timp și cooperăm bine cu uh, solicitanții pentru a răspunde la întrebări. N-am prins a doua întrebare. Colegul meu vă răspunde la a treia, și anume bugetul necesar. Pentru o substanță activă costă între 150.000 și 250.000 de euro și la fel de mult pentru reînnoire. Dacă e bio, aproximativ 30.000 de euro. pentru recunoașterea reciprocă aproximativ 5.000 de euro, iar pentru cele mai complexe, pentru un produs nou, se poate ajunge la 30.000 de euro. Mulțumesc! Mulțumesc pentru precizări. Trecem acum la a doua rundă de întrebări-răspunsuri și au cuvântul coordonatorii, doamna de la ENE a părăsit. Doamna Iuso, în numele PP-ului aveți o întrebare în calitate de coordonator. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am cerut cuvântul la început. Nu știu, poate nu m-ați văzut. Am o întrebare. Mai întâi doresc să mulțumesc. Președintele, am anumite reguli de respectat au cuvântul mai întâi raportorii, apoi coordonatorii și apoi membrii. Asta au hotărât grupurile. Deci avem o anumită metodă. V-am văzut că a cerut cuvântul, dar încerc să, res să respect regulile. Așa funcționează democrația. Mulțumesc reprezentanților celor trei agenții care au clarificat multe lucruri. Au spus deja unele lucruri, dar eu aș dori să știu care este relația între agenții cu, uh, și relația lor cu EFSA atunci când se fac evaluările. Faceți evaluări de risc, ca și EFSA. Și în ultimul răspuns am observat că agențiile uh, au taxe pentru anumite evaluări. De ce? un solicitant uh, se adresează unei agenții unde plătește taxe și nu depune cererea la EFSA, um, care nu, unde nu trebuie să plătească taxe. Deci, practic, se solicită autorizațiile în anumite țări și apoi există recunoaștere reciprocă. Deci uh, EFSA acceptă autorizațiile dumneavoastră sau face încă o dată aceeași treabă? Și am o întrebare pentru doamna Weber, pentru că nu mi-a fost clar. Dânsa vorbește despre produse farmaceutice, dar și de farmacovigilență. Dar regulamentul de farmacovigilență se referă doar la medicamente. Întrebarea mea este, atunci când vorbiți despre produse fitosanitare, vorbiți despre produse vegetale folosite în, care vândute în farmacii ca medicamente sau vorbiți despre produse chimice folosite pentru uh, îngrijirea plantelor? Mulțumesc! Merci. Euh, je m'excuse, 30 secondes, je, je... Mulțumesc. Uh, dați-mi voie să fac și eu un comentariu. Am stabilit niște reguli de comun acord un minut pentru întrebare, două minute pentru răspunsuri. Dacă în minutul pe care îl aveți la dispoziție puneți 3-4 întrebări, e clar că agențiile în cele două minute care le stau la dispoziție nu pot răspunde la mai mult de uh, două întrebări. Deci, tocmai de aceea vă reamintesc că am decis să ne limităm la o întrebare Uh, pentru ca mai apoi agențiile să poată reacționa. În cazul în care agenția nu răspunde la întrebarea adresată, atunci, sau nu apucă să o facă, atunci am putea trimite aceste întrebări în scris pentru a putea solicita și, a, uh, și putem solicita astfel răspunsurile în scris. Asta ca să avem cât mai multe informații cu putință. Și acum, doamnă Weber. Uh, stimată doamnă, vorbeați despre uh, eliminarea statului uh, membru raportor și preluarea tuturor activităților de către EFSA. Astăzi, regulamentul nu prevede o asemenea uh, procedură, dar bine, lucrurile pot evalua, evolua, îmi cer, îmi cer scuze. În momentul de față, în ca, regulamentul spune clar că evaluarea este făcută de un stat membru raportor. EFSA nu se poate ocupa de genul acesta de evaluări pentru că nu deține resursele necesare, dar lucrurile pot să se schimbe. În ceea ce privește fitofarmacovigilența, am cer scuze, poate m-am grăbit în prezentarea mea, fitofarmacovigilența funcționează uh, Uh, pe baza acelorași principii ca și farmaco uh, uh, vigilența. Deci, fitofarmacovigilența urmărește efectele produselor fitosanitare odată ce acestea sunt aduse pe piață. Deci, fitofarmacovigilența studiază efectele produselor fitosanitare. Vorbim aici despre un ansamblu de dispozitive menite a uh, Uh, colecta date cât mai rapid cu putință cu privire la efectele adverse ale acestor produse fitosanitare uh, în sensul sau pentru controlarea și uh, eliminarea acestor efecte adverse, bineînțeles. Mulțumesc. Domnul Poc urmează. În calitatea sa de coordonator. Mulțumesc, domnule președinte. E greu să respectăm toate uh, cerințele dumneavoastră în materie de timp. Voi încerca să mă rezum la un minut, dar să știți că eu nu pot să adresez o întrebare unei singure agenții. Nu, nu se poate. Mă întorc la articolul 40, uh, 53, uh, derogări și aprobări de urgență. A fost deja atins subiectul. Uh, Suedia este un exemplu de stat care a reușit să limiteze aceste derogări și aprobări de urgență. Dați-mi voie să întreb agenția suedeză cum anume au reușit să trateze într-o manieră mai eficientă cererile. Pentru că asta s-a întâmplat. E un exemplu de bune practici. După aceea, în uh, răspunsurile dumneavoastră, spuneați că numărul de uh, aprobări uh, a, a crescut, uh, ceea ce, bineînțeles, duce la scăderea numărului de aprobări de uh, urgență necesare. Asta spuneți spune agenția suedeză. În același timp, însă, HSS spune cât se poate de clar în răspunsuri că, din potrivă, numărul de aprobări de urgență solicitată a crescut. Iată, există o, o divergență aici cauzată, pra, ă, ă, pare să, de numărul de substanțe active pierdute. Cum ne puteți explica această diferență? Mulțumim. Doamne Rosen. Vă mulțumesc! Într-adevăr, am văzut că există multe noi cereri de aprobare. Și uh, ce am încercat noi uh, să analizăm? Să, am încercat să analizăm dispozițiile de la articolul 53. Am uh, evaluat criteriile și am stabilit cum anume putem evalua cererile per ansamblu. Stabilit care trebuie să fie criteriile acestea, pentru că, știți, există variații uh, când vine de, uh, vorba despre tipurile de culturi, uh, dar mai există și diferențe uh, când vine vorba de randamentul preconizat prin utilizarea unei substanțe sau a alteia. Deci, noi încercăm să-l întrebăm pe solicitant care sunt obiectivele pe care le urmărește. Punând această întrebare, adeseori primim mai multe informații decât cele incluse în uh, documentația care însoțește prima uh, cerere. Și iată, astfel putem să evităm uh, eventualele derogări, pentru că noi încercăm să rezolvăm situația sau problema pe termen lung. utilizarea acelor aprobări uh, generale, până la urmă, mm, face necesară sau face necesare uh, aprobările uh, de urgență. Dar trebuie să recunoaștem că în Suedia prea, uh, ra, prea rar suntem uh, obligați să tratăm cele de prima aprobare. Domnul Walcott, mulțumesc, uh, domnule președinte. Am fost întrebați de ce există mai multe uh, aprobări de urgență sau autorizări de urgență în temeiul articolului, 5, articolului 53. Acestea se apar în momentul în care condițiile specifice se schimbă. Spre exemplu, o musculință uh, a afectat uh, mediul Uh, din Regatul Unit. De fapt, nu eram obișnuiți cu genul acesta de musculiță, ea a venit din sud. Nu aveam, prin urmare, insecticide aprobate pentru utilizarea, pentru combaterea acestui tip de dăunător. Musculița răs, uh, respectivă își depune larvele în, sau ouăle în, uh, în fructe. Și să nu uităm că supermarketurile cer, bineînțeles, o, o calitate superioară când vine vorba de uh, uh, fructe. Spre exemplu, o mică larvă găsită într-o cireașă uh, de către un controlor al unui supermarket duce la o penalizare a uh, agricultorului. Deci o larvă înseamnă câteva sute de euro plătite de către agricultor. Musculița aceasta a afectat în special cireșele, tocmai de aceea ex, exemplul meu. Și era nevoie clar de insecticide. Articolul 53 vorbește despre necesitatea de găsire de alternative. Am discutat cu industria, am discutat cu experții noștri, cu experții în pesticide, am discutat cu cei care încearcă să controleze sau uh, fac studii menite a garanta un fel de control al genului acestuia de, de dăunător am uh, oferit o serie de aprobări de urgență în temeiul articolului 53, tocmai pentru a aproba o serie de insecticide menite a stârpi genul acesta de musculițe. Iată de ce numărul uh, de autorizări de urgență a crescut mult în Regatul Unit. După aceea, mai uh, folosim și articolul 50, uh, 33, uh, cer scuze, care se referă la autorizațiile normale. Sperăm că în curând aceste autorizații de urgență se vor transforma în autorizări uh, normale. Doamna Weber, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă transmit un răspuns în scris pe tema aceasta, dar de la bun început, sau dați-mi voie să spun că Ministerul nostru al Agriculturii uh, examinează cu mare, mare atenție nevoia de utilizare a unui produs uh, fitosanitar. În momentul în care uh, oferim derogările, bineînțeles ne bazăm, ne bazăm pe niște analize de risc. După aceea, încă o, un lucru la care trebuie să fim atenți. În momentul în care Uh, comparăm numărul de, de, a, de autorizații de urgență atribuite, trebuie să ne gândim și la tipurile de culturi, tipurile de specii cultivate în anumite, în diversele state membre. Spre exemplu, în Franța avem uh, zone viniviticole imense, mai avem și culturi uh, tropicale, pentru că să nu uităm de teritoriile uh, Uh, din Caraibe, din uh, America de Sud, care sunt uh, deținute de către Franța. Deci avem o serie de culturi tropicale pentru care autorizațiile acestea de urgență sunt singura opțiune. Iată de ce numărul acestor aprobări este poate mai, mai ridicat. Dar, bineînțeles, vă transmit și în, răs- în scris răspunsul. Domnul Poc, vă mulțumesc. aș mai vrea să aflu ceva. Aș vrea să aflu dacă derogările acestea acceptate au fost uh, făcute publice, uh, respectiv documentațiile au fost făcute publice. Și aș vrea să aflu de asemenea dacă comisia a fost uh, înștiințată de urgență în momentul acordării acestor derogări. Domnul Walcott. Da, toate au, autorizațiile acestea au fost aduse la cunoștința comisiei. Nu știu dacă documentațiile sunt însă publice. Îmi pare rău, nu știu. Doamna Rosen. În ceea ce privește notificarea către comisie, să știți că ne achităm de această re responsabilitate. După aceea, documentația nici eu nu știu dacă este publică. Doamna Weber. France, c'est le, encore une fois, c'est le ministère de l'Agriculture. Ministerul Agriculturii se ocupă de toate acestea, dar derogările sunt publicate, da, și uh, sunt aduse la cunoștința Comisiei. Mulțumesc. În numele doamnei McIntyre urmează domnul Pieca. Vă mulțumesc, voi vorbi în poloneză. Transparența este uh, subiectul uh, esențial în sânul comisiei noastre și încrederea sau credibilitatea, credibilitatea agențiilor. Tocmai credibilitatea a fost pusă, avizelor au fost puse sub semnul, a fost pusă sub uh, semnul întrebării. Să nu uităm că agențiile trebuie să funcționeze, sunt și ele un fel de agenți economici, uh, Uh, deci ele trebuie să funcționeze, uh, stabilesc un preț, uh, un preț care trebuie să fie achitat pentru serviciile lor de către diferiți agenți economici și bineînțeles că agenții economici se folosesc de competenția sau competiția existentă, concurența existentă între agenții, această concurență financiară până la urmă sau la nivel de tarif. Vreau să vă întreb dacă există agenții uh, ca ale dumneavoastră, care sunt doar organizații uh, uh, orientate spre profit. După aceea, această recunoaștere reciprocă. Să înțeleg că agenția de, avizul agenției de referință din Suedia trebuie, spre exemplu, trebuie automat recunoscut de către celelalte state membre, mă înșel? Mulțumesc. Domnul Mercier, de la ANSES. Mulțumesc, domnule președinte. Um, acea concurență prin preț. E drept, există diferențe de tarife aplicate de către agenții. Dar se pune încă o dată întrebarea care este in interesul agentului economic. Oare agentul economic vrea să plătească puțin fără să știe când primește rezultate sau este mai degrabă interesat uh, să plătească mai mult atâta timp cât știe când anume va primi avizul final? Eu cred că expertiza și analizele care explică clar uh, cum anume funcționează și care sunt efectele diverselor uh, produse și previzibilitatea, predictibilitatea sunt mult mai importante pentru agent, uh, agentul economic. Deci, Experiența noastră ne arată cât se poate de clar că nu tariful este neapărat important. Uh, important pentru agentul economic este uh, raportul de analiză și, de asemenea, predictibilitatea. Și dau cuvântul colegei mele. În ceea ce privește recunoașterea reciprocă, aceasta este menită a facilita introducerea pe piața unor produse, uh, pe piața de, introducerea pe piața statelor membre a unor produse dar să știți că această recunoaștere reciprocă nu duce neapărat la o aprobare în toate statele membre. Uh, să vă explic ce se întâmplă. Avem uh, noi, Franța, adeseori uh, o cerere de recunoaștere reciprocă, pe care însă nu o cu care însă nu suntem de acord, pe care o respingem, pentru că analizele noastre nu uh, au, duc la aceleași concluzii ca și cele obținute în cursul uh, uh, analizelor demarate de statul membru raportor. Acest lucru se aplică, spre exemplu, în domeniul toxicologic. Um, există produse analizate în state care au un, uh, o climă specială spre exemplu, produse care sunt analizate în uh, Grecia. În momentul în care ni se cere să recunoaștem recu uh, rezultatele respectivei analize, uh, bineînțeles că pornim la, sau uh, demarăm și noi o proprie analiză, ținând cont de clima specifică Franței și nu clima regăsită în Uh, Grecia. Deci există niște exigențe care sunt specifice statelor, fiecăruia în parte, și pe baza acestor specificități uh, se prea poate ca cererea de recunoaștere să fie aprobată parțial sau respinsă în totalitate. Există însă și posi- există posibilitatea utilizării unor produse doar în anumite con- uh, contexte, tocmai din pricina specificităților naționale. Mulțumesc! Doamnă Lundberg? Vă mulțumesc! Așa cum spuneam uh, mai devreme, în Suedia în Suedia mm, nu suntem conștienți de faptul că tariful uh, nostru pentru analiza unei, uh, unei substanțe active este cel mai uh, ridicat, tocmai de aceea rare ori ne ne confruntăm cu astfel de solicitări. Tariful nostru este de vreo 5 milioane 100 de mii de coroane suedeze. Acum nu știu dacă e neapărat tariful vinovat pentru uh, absența acestor uh, cereri de autorizare, da? Îi dau coleg colegei mele cuvint, cuvântul în ceea ce privește recunoașterea. Mulțumesc. Din punctul nostru de vedere, subsidiaritatea ar trebui să ne permită să acceptăm evaluările din uh, celelalte state membre. Dar există situații speciale, situații care, care uh, fac dificilă acceptarea evaluării unui alt stat membru, așa cum vorbește și, sau cum spune și Regatul Unit în răspunsurile sale și suntem întru totul de acord cu Regatul Unit. Experiențele acumulate în trecut ar trebui să ne ajute să îmbunătățim uh, procedurile pe viitor. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă ești agent economic uh, și uh, cheltui 150.000 de euro atunci um, ești, bineînțeles, interesat ca rezultatele să îți parvină cât mai repede cu putință, să, să E, calendarul e important pentru tine, agentul uh, economic. Noi am spus întotdeauna că prețul nu este important și de altfel agenții economic, uh, economici sunt uh, de acord cu asta, pentru că diferențele nu sunt chiar atât de mari între tarifele practicate de diferitele agenții. După aceea, în al doilea rând, analizele sunt făcute întotdeauna de către noi. Ideea este să ne acoperim costurile prin uh, aplicarea de tarife care trebuie să fie achitate de către agenții economici. Dar ideea este să ne acoperim costurile, nu neapărat să generăm profit. Și în rest, uh, sunt de acord cu răspunsurile deja date pe tema recunoașterii reciproce. Mulțumesc! Sunt deci există un comerț paralel în Europa, există un uh, flux de, de mărfuri, dar asta nu înseamnă că autorizațiile sunt automat recunoscute de către toate statele membre. Mulțumesc! Era uh, un comentariu. Aveți o reacție la acest comentariu? Doamnă Weber. Există permisele de comerț paralel. Și în momentul în care există o solicitare de comerț paralel, bineînțeles, verificăm dacă autorizația obținută într-un alt stat membru uh, sau produsul pentru care s-a obținut autorizație într-un alt stat membru este același cu produsul uh, deja uh, pe piața noastră. Dar, oricum, și în aceste con- condiții, verificăm măsura în care specificitățile teritoriului nostru ar putea influența efectele respectivelor substanțe sau produse. Mulțumesc! Dăm cuvântul acum doamnei Hazecap, care va avea posibilitatea de a adresa o nouă întrebare în calitatea sa de, contra, de coordonatoare. Vă mulțumesc, domnule președinte. În continuare vreau să aștept, în continuare vreau să solicit un răspuns la prima mea întrebare. Deci, autorizarea sau aprobarea într-un stat membru, reînnoirea într-un alt stat membru, sunteți de acord cu asta? După aceea, vreau să vă întreb uh, un lucru despre datele brute. Datele brute le parvin labor laboratoarelor sau uh, laboratoarele primesc rezultatele obținute de către agenții economici în urma propriilor analize. Și dacă da, atunci cum anume sunt evaluate aceste date brute? Sunt ele verificate sau sunt uh, sunt acceptate ca atare, pentru că până la urmă evaluarea obiectivă a substanței active se bazează pe uh, datele brute. Mulțumim, domnul Mersie, în numele ANSES. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește reevaluarea substanțelor existente, substanțe comercializate pe piață în spațiul european. Există aici o redistribuție uh, care este coordonată de către comisie și uh, o serie de substanțe pentru care se schimbă statul membru raportor inițial și pentru alte substanțe acest stat membru raportor rămâne același, însă în mod normal pe o scară largă se face o redistribuție a acestor substanțe am putea merge și mai departe, ajungând la o redistribuție absolută, 100%, dar oricum există un oarecare grad de redistribuție. În ceea ce privește sistemul de raportor, stat membru raportor, însoțit de stat membru co-raportor, este cazul pentru substanțele actualizate mm, la ora actuală. Un stat membru raportor și altul co-raportor pentru noile substanțe active, sistemul raportor coraportor se organizează la cererea firmei care a depus dosarul respectiv. Am avut deja raportare, parteneriate, de exemplu, cu colegii din uh, Regatul Unit. Al treilea punct, datele brute accesibile pentru un produs am să răspund uh, așa cum am înțeles eu întrebarea dumneavoastră. Statul membru raportor primește un dosar cu informații, dosare care includ raportul de studiu și un rezumat al analizei făcute în conformitate cu liniile directoare pentru evaluarea riscurilor și a pericolelor. Și aici Există rapoarte cu date brute, uh, care poate au fost făcute de către laboratorul uh, celui care a prezentat cererea sau un laborator subcontractat uh, care este făcut deci, de o altă firmă. Din câte am înțeles eu, produsele utilizate pentru a face aceste studii, care sunt detaliate în aceste rapoarte de studii se fac analize pe marginea substanțelor active sau a produselor utilizate pentru realizarea studiilor. Statul membru raportor face uh, și o muncă de validare a acestora și substanțele care sunt utilizate uh, de către studii uh, sunt practic cele care sunt autorizate după aceea și pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră este unul, una din problemele esențiale la ora actuală. Cum se pot identifica substanțele pentru produsele testate? I-am putea încuraja pe oamenii de știință să meargă mai departe în descrierea acestor substanțe pentru a facilita um, interpretarea acestor studii de către agențiile competente. Doamna Lundberg, vă rog. Mulțumesc. În ceea ce privește reînnoirea autorizațiilor și partajarea competențelor, este un sistem care funcționează foarte bine astăzi, așa cum a arătat-o colegul francez, de multe ori această redistribuire permite să avem noi state membre raportori care să se ocupe de o anumită substanță activă. Rare ori rămâne același stat membru raportor. Noi încercăm de câte ori este posibil să facem o schimbare a raportorului principal. statele membre trebuie să uh, analizeze aceste evaluări și reevaluări cu cât mai mare precizie cu putință. Deci este un lucru de care trebuie să ținem cont atunci când ne asumăm responsabilitatea de stat membru raportor. O altă uh, chestiune importantă sunt termenele prevăzute la nivel european. Pot să vă dau uh, cazul Suediei, Evaluările le facem noi înșine, iar în ceea ce privește schimbarea de raportor, intervine pentru uh, raportorul secundar. Dacă suntem sesizați în calitate de co-raportor, trimitem întotdeauna către EFSA propria noastră evaluare. Încercăm oricum să ajungem la uh, o poziție comună cu raportorul principal. Sistemul, din punctul nostru de vedere, funcționează foarte bine, atât acela de raportor cât și de co-raportor. Acum, dacă ne gândim la dosarele pe, pe care le primim, primim toate datele, studiul original și datele brute, deci ambele. Uh, la uh, momentul acesta mi se pare oricum absolut necesar pentru a face o evaluare bună. Bineînțeles, uh, noi înșine ne întoarcem la studiul de origine și controlăm datele de acolo, indiferent de uh, ceea ce ne-a trimis firma respectivă ca și rezumat, ca briefing încercăm să controlăm studiul de origine și asta în ciuda sau trecând peste rezumatele pe care le primim pentru că nu întotdeauna suntem convinși că aceste companii ne dau toate informațiile necesare și de multe ori confirmăm și cu literatura de specialitate pentru a vedea dacă datele brute se confirmă sau nu. Domnul Walcott. Mulțumesc, domnule președinte. Colegii mei au răspuns deja în detaliu. Nu vreau să repet aici totul, dar pentru toate aceste date se face o evaluare interpares și EFSA ne trimite informații pentru toate substanțele active și pentru toate statele membre care se află în fază de evaluare interpares. Deci nu știu dacă cine este raportor este chiar atât de important, pentru că oricum este un procedeu care merge în paralel în mai multe state membre. Mulțumesc! Dau cuvântul acum uh, lui Michel Rivasi din partea verzilor. Pregătisem mai multe întrebări, dar am să mă limitez la doar câteva dintre ele. Mi-aș dori să vorbim acum despre informațiile confidențiale, pentru că dacă ne uităm la regulamentul 1107 din 2009, la articolul 7 se precizează că atunci când se prezintă uh, o cerere în conformitate cu articolul 63, uh, o anumită parte a informațiilor trebuie tratată confidențial și se spune că statele membre evaluează această cerere de confidențialitate. Deci statele membre din câte înțeleg eu, sunteți dumneavoastră autoritățile, agențiile competente pentru a evalua această cerere de confidențialitate. Și mi-aș dori să știu, atunci când faceți un, o evaluare a unui studiu de toxicologie, de exemplu, ce fel de informații poate să fie confidențiale? Ce fel de informații ar putea fi uh, de natură comercială, ca și secret comercial, uh, care să fie confidențiale? În al doilea rând, pentru fiecare agenție aș vrea să știu câte procese ați avut, câte litigi ați avut și mm, pe ce motive. O a treia întrebare. Ați vorbit de recunoaștere reciprocă. Vreau să vă întreb dacă recunoașterea reciprocă ne poate explica de ce anumite pesticide, de exemplu, autorizate în Spania, dar nu în Franța, deci de ce există această divergență? De ce agenția spaniolă a acordat autorizație și cea franceză nu pentru un anumit produs? Mm, e ca și cum n-am mai fi în Europa, ci fiecare ar avea propria sa listă de produse. Mulțumesc! Dau cuvântul domnului Mercier de la ANSES. Mulțumesc, domnule președinte. Prima întrebare. Confidențialitatea în ceea ce privește uh, studiile uh, pentru uh, animale vertebrate, aș spune eu, și nu neapărat studii toxicologice. E vorba aici, în primul rând, de uh, securitatea uh, acordată și doar numele directorului de studiu este confidențial, în rest nu. A doua chestiune, referitoare la recunoașterea reciprocă și exemplul dat pentru un produs care este autorizat în Spania și care n-ar fi autorizat în Franța. Aș vrea să um, fac aici referință la condițiile de climă care sunt diferite în Spania față de Franța. Deci, dacă ținem cont de obiectivele de protecție, de siguranță pe care le avem uh, ecotoxicologice, dar și la nivelul solului sau al subsolului, vă dați seama că din punctul de vedere al evaluării, uh, scenariul nu este mereu același pentru subteran. În Franța utilizăm ansamblul scenariilor pentru a avea o acoperire completă și situația noastră este mult mai restrictivă decât în Spania dacă ținem cont de climă și de tipul de sol pe care îl avem. Și asta explică anumite diferențe. Diferențe explicabile însă din punct de vedere științific. și am să continui cu litigiile și procesele pe care le-am avut. În fiecare an avem în jur de 10-15 astfel de procese contencioase marea majoritate uh, sunt din partea celor care au cerut astfel de autorizații și care n-au fost mulțumiți de rezultat, fie pentru că substanțele n-au fost autorizate, fie pentru că termenele care le-au fost uh, acordate pentru utilizarea substanțelor nu este corespunzător cu așteptările lor. Deci, marea majoritate a litigilor pe care le avem au de-a face cu nemulțumirea uh, acestora. Și uh, o mică parte dintre ele, trei respectiv, care au de-a face cu uh, cazuri prezentate de asociații pentru protecția mediului și, bineînțeles, au de-a face cu decizii luate de noi. Mulțumesc! Nu știu uh, dacă ați putea să explicați unui ignorant din regiunea Languedoc uh, produsele care au fost autorizate în Spania și în restul Europei nu vor dura mult timp pentru că frontiera e foarte aproape de noi și o să revenim la acest punct. Este o întrebare foarte importantă și am să dau cuvântul acum doamnei Lundberg pentru a răspunde la întrebările doamnei Rivazi, vă rog. Mulțumesc! Dacă ne gândim la problema confidențialității, noi, ca și autoritate suedeză, nu um, avem obligații de confidențialitate decât față de EFSA. Dar, în rest, rapoartele sunt accesibile pentru publicul larg. Avem o regulă foarte concretă în legislația noastră care se referă la elementele cele mai confidențiale. Acestea le respectăm, dar în rest nu avem niciun fel de normă specifică. Într-adevăr, pentru studiile toxicologice ar putea apărea informații referitoare la procesul de producție și secretele comerciale însă ă, confidențialitatea nu se aplică pentru informațiile toxicologice propriu-zise, ci pentru procesul ă, utilizat. În rest, va răspunde colega mea, doamna Thompson. Mi-ați întrebat despre litigiile pe care le avem ă, deschise. Era vorba în special de cazuri în care nu acordasem autorizații, deci refuzuri, sau autorizații parțiale care au ajuns în fața instanței, sau autorizații unde impusesem anumite restricții concrete. Ceea ce uh, spuneam era că în fața unei autorizații Uh, o cerere de autorizație pentru un stat membru, um, faptul că se acordă autorizația într-o țară nu înseamnă că automat uh, se autorizează și în altă țară, pentru că există specificități pentru fiecare legislație și este posibil să reexaminezi o anumită autorizație în funcție de cerințe specifice uh, pentru un alt stat membru. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Wolcott. Mulțumesc, domnule președinte. Articolul 63 pentru prima întrebare arată foarte clar ce informații pot fi făcute publice. Avem și regulamentul pentru informațiile de mediu și foarte multe persoane ne scriu uh, nouă și cer informații și atâta timp cât respectăm articolul 63, 63, suntem foarte deschiși, oferim informațiile necesare publicului larg uh, din propria noastră țară sau chiar și din afară. A doua întrebare. Câte litigii au ajuns până în instanță? Uh, n-am avut încă niciunul care să fie ajuns în fața tribunalelor, deci situația e diferită față de colegii mei. A treia întrebare, cu diferența între Spania și Franța. Există și probleme uh, comerciale aici. De exemplu, în um, Regatul Unit avem o industrie foarte uh, mare cu emisii de dioxid de carbon. În uh, Olanda situația este diferită și multe dintre Avem o industrie a serelor foarte bine dezvoltată, mă, scu- mă scuzați și de multe ori se pune problema autorizațiilor între uh, cele două state sau a recunoașterii reciproce. Deci există și probleme comerciale și de frontieră. Doamna Rivazi, doriți să interveniți din nou? Da, nu sunt foarte mulțumită cu răspunsul referitor la confidențialitate. Agenția suedeză ne spune că nu e problemă, nu e nicio problemă cu confidențialitatea. Uh, pe de altă parte, din Franța ni se spune că rămâne confidențial doar numele uh, directorului general și uh, EFSA, uh, pentru toate studiile făcute uh, de către Monsanto, ni s-a spus nu, aici nu se poate, secret comercial. Uh, E foarte greu pentru noi să înțelegem de ce EFSA ne-a spus că e un secret comercial uh, în joc, că e vorba de un copyright, că nu ni se pot acorda informații și de ce industria se ascunde în spatele acestor uh, secrete comerciale. Iar regulamentul ne arată că dumneavoastră aveți responsabilitatea să definiți ce este confidențial și ce nu. Deci, iată o întrebare uh, cu tâlc. Mulțumesc și am să încerc să uh, o să încercăm să răspundem. Doamna Weber. Am înțeles foarte bine. Bineînțeles, fiecare dintre noi a oferit exemple diferite a ceea ce poate însemna confidențialitatea, însă avem și reguli foarte clare. Dacă analizați pe ansamblu răspunsurile noastre, cred că puteți să vă dați seama cam ce înseamnă acest termen, dacă nu putem face precizări în scris responsabilitatea pe care o avem noi este aceea de a verifica că uh, cel care prezintă cererea nu va cere să se mențină anonimitatea pentru anumite informații care nu respectă regulile de confidențialitate. Și um, angajamentul nostru este clar pentru ca evaluările și documentele să fie cât mai transparente cu putință, pentru că considerăm că în felul acesta toată lumea are de câștigat și faptul că oamenii înțeleg cum lucrăm noi, ce nivel de calitate avem pentru evaluările noastre, asta înseamnă că societatea ne va înțelege mai bine și va avea un nivel de încredere mai ridicat față de noi și față de nivelul european. Ceea ce trebuie să fie, să rămână confidențial, este foarte bine uh, definit. E vorba de uh, elementele care țin de materia primă și procesul de fabricație și identitatea persoanelor care au uh, făcut studii pe vertebrate. Însă, uh, dacă doriți, putem să vă oferim detalii din regulament. În general, noi dorim să fim deschiși la maxim pentru ca informațiile, datele, studiile, tot ce poate fi disponibil uh, uh, și legislația, nu doar legislația referitoare la fitofarmaceutice, Legislația este foarte clară în ceea ce privește informațiile confidențiale și în rest încercăm să fim cât mai transparenți cu putința. Mulțumesc, doamna Lundberg. Da, așa cum spuneam un pic mai devreme, avem uh, reguli uh, neapărat de confidențialitate, respectăm însă, bineînțeles, ceea ce uh, ne spune EFSA și legislația. Și atunci când e vorba de un document public, așteptăm întâi controlul din partea EFSA, pentru că există prevederi specifice pentru confidențialitate. Și așa cum spunea colegul meu britanic, în regulamentul 1107 uh, uh, sunt uh, precizări foarte clare referitoare la informații confidențiale. De exemplu, atunci când se bănuiește că prin divulgarea unor secrete industriale aceasta ar putea duce la denaturarea concurenței sau ar putea aduce daune comerciale pentru compania respectivă, bineînțeles că aici este vorba de confidențialitate și EFSA este cea care hotărăște în acest sens. Însă, în rest, datele toxicologice și ale studiilor sunt de domeniul public și nu impunem niciun fel de uh, secret asupra acestor date. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc, dau cuvântul doamnei Dorneanu de la FDD. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea cred că o va completa pe cea a doamnei Rivasi. La uh, etapa finală a studiului, EFSA spune că dorește să propună corecții uh, pentru a uh, elimina erorile uh, Uh, factuale și uh, greșelile de tipar. Uh, se spune acest lucru și despre glifosat, însă de multe ori se face referință la informații confidențiale. De multe ori aceste informații au fost refuzate ong care, urilor care doreau să aibă acces la ele și aceasta, între ghilimele, pentru a proteja integritatea procesului de decizie. Am încheiat citatul. În numele agențiilor pe care le reprezentați, integritatea acestui proces de decizie vi se pare sau nu amenințată de această lipsă de transparență din partea industriei? Și dacă nu vă simțiți amenințați, de ce nu? Mulțumesc! Domnul Mercier sau doamna Weber, vă rog. Donc on, on peut que euh, être d'accord sur le principe de nu putem să fim decât de acord cu principiul transparenței. Pentru că agențiile, cetățenii și agenții economici uh, să știe care sunt datele folosite pentru evaluare. Singurele date confidențiale sunt cele legate de procesul de fabricare a substanței și pentru anumite studii numele celor care le-au realizat. În ceea ce privește comunicarea și uh, procesul cu EFSA, dacă puteți să ne trans transmiteți întrebări mai precise, vă putem răspunde în scris. Nu pot să vă răspund acum, imediat, pentru că nu cunosc suficient subiectul și relațiile dintre solicitanți și EFSA. și cei care doreau să aibă acces la date. Mulțumesc, doamna Lundberg. Este foarte important ca procedura să fie una transparentă, deschisă, pentru a oferi siguranță juridică. Este de asemenea important ca procedura să fie transparentă față de întreprinderi, dar și față de ONG-uri. Transparența trebuie să fie regula în uh, Suedia, în orice caz, este un uh, principiu uh, foarte clar. Doamna Rosen. A existat un litigiu, o cauză, n-are nicio legătură cu solicitările de reînnoire, dar e vorba de cererea de confidențialitate. Unora li s-a refuzat accesul la anumite date. Cred că procesul trebuie armonizat ca să se asigure mai multă transparență în viitor. Mulțumesc! Mulțumesc! Deci, iată, există încă marjă pentru mai, bună, mai multă transparență ne îndreptăm spre mai bine și acum are cuvântul domnul Loazo în calitate de coordonator. Mulțumesc. Prima mea întrebare se adresează agenției britanice. Spuneați adineauri că alegerea statului membru raportor nu este făcut pentru a intra mai ușor pe piață. Mm, Regatul Unit, care folosește mult mai puține produse fitosanitare decât uh, vecinii săi, e pe locul 17 în UE, este atât de implicat în procesul de autorizare la nivel uh, european, pentru că este prima țară pentru um, aprobările inițiale sau la nivel național, de este pe locul 6 pentru punerea pe piață. Cealaltă întrebare se adresează agenției ANSES. V-ați fost uh, deja sesizat de Monsanto sau Bayer pentru aprobarea unor substanțe active pe lângă EFSA și dacă da, ne puteți da detalii în legătură cu aceste cereri? Domnul Ulacot sau doamna Clayton? Domnul Ulacot de la HSE. Regatul Unit are o agenție mare. Avem multă experiență. Suntem foarte deschiși, discutăm cu solicitanții, dar și cu actorii interesați și, așa cum am explicat, chestiunile comerciale, de multe ori considerentele comerciale dictează locul unde depun cererile solicitanții. Noi avem o reputație, serviciul nostru este eficient, ehm, valoarea de calitate, deci valorile noastre trec ușor de valoarea celorlalte state membre și nu vor apărea chestiuni noi de rezolvat eh, ulterior. Cooperăm strâns cu solicitanții ca să ne răspundă la orice probleme apar și cred că de aceea procesul nostru este atât de eficient. Așa cum am spus, termenele juridice sunt specificate în uh, legislație și facem toate eforturile pentru a le respecta. 93,9% din cazuri o facem. Deci suntem foarte aproape să realizăm exact ceea ce ne cere legislația. Deci dacă apar dificultăți, nu respectăm termenele legale, încercăm oricum să găsim modalități de o face. Regatul Unit a fost uh, ales ca raportor pentru că sunt, avem agenție suficient de mare pentru a face față substanțelor active și noi și de renuirilor autorizațiilor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Weber de la ANSES. Mulțumesc, domnule președinte. Și răspunsul meu este similar cu cel al colegului britanic. ANSES și Franța. Uh, Franța este stat membru des ales ca raportor pentru că avem resurse și suntem capabili să realizăm o expertiză mm, cu un răspuns aprofundat rapid solicitantului. Deci va primi expertiză de calitate în termene responsabile, ale, eh, rezonabile. Ale noastre nu sunt la fel de scurte ca cele ale Regatului Unit, dar eh, facem parte din eh, cele 3-4 state membre care primesc cele mai multe solicitări, probabil pentru că avem resursele necesare și expertiză de calitate. Pentru a răspunde la a doua întrebare, întrebarea domnului Loazo, primim cereri eh, din eh, partea tuturor producătorilor europeni, inclusiv Monsanto și Bayer. Publicăm autorizațiile de punere pe piață cu numele solicitanților, deci aceste informații sunt accesibile pe site-ul ANSES și pe site-urile europene. Acolo veți găsi care sunt statele membre raportoare, solicitanții și numele substanțelor examinate. Aceste informații sunt publice. Dacă domnul Lazo dorește să-ți precizeze întrebarea și perioada pentru care dorește să afle de ce dosare ne ocupăm de la aceste firme, având în vedere că trebuie să respectăm uh, uh secretul industrial, îi vom da doar informațiile pe care le vom putea să îi le dăm. Mulțumesc. Uh, vi se vor pune aceste întrebări în scris. Și acum dau cuvântul celorlalți membri pe principiul catch the eye. Doamna Gutland, domnul Voit, vă rog, un minut. Fiecare, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu colegii care au vorbit despre importanța deschiderii și transparenței procedurilor. Acest element uh, este, esen, aceste elemente sunt esențiale în procedurile noastre. Guvernul suedez, autoritățile suedeze au o strategie pentru mediu. Aș dori să știu dacă Acidul pelagonic, de exemplu, e folosit mai mult ca și alternativă nechimică în urma acestei politici. Ați observat că um, primiți mai multe solicitări pentru produse care nu sunt chimice, grație politicii de mediu a statului. Sunt folosite aceste tipuri de substanțe mai mult pentru a locui glifosatul, de exemplu? Doamna Lundberg, vă rog. Într-adevăr, încercăm um, în diferite feluri să facem ca agricultura noastră să devină una durabilă, să se folosească mai puține produse chimice. Și directiva privind durabilitatea este luată foarte în serios. Facem um, face multe eforturi pentru a aplica la nivel național și împreună cu Consiliul pentru Agricultură încercăm să dezvoltăm o strategie națională pentru folosirea acestor produse chimice și la nivel european se fac multe pentru a, folo- a, a promova folosirea unor produse care a, sunt mai puțin nocive pentru mediu încercăm să facilităm utilizarea și punerea pe piață a unor produse nechimice sau biologice, substanțe care astăzi uh, sunt doar excepția și nu regula. Anumite microorganisme, de exemplu, ar putea fi folosite ca substanțe active. Este, aceasta este o nouă tendință în cercetare și pot înlocui anumite produse fitosanitare chimice. 10 tipuri de microorganisme sunt uh, studiate în Suedia în acest scop și mizăm pe dezvoltarea de competențe în rândul autorităților noastre pentru a ne respecta angajamentul uh, pentru protecția mediului și pentru a produce substanțe active, active eficace pe bază de microorganisme și nu doar pe bază de mm, substanțe chimice. Știm că este foarte greu să se respecte condițiile pentru microorganisme în industrie și de aceea și evaluarea este dificilă. Reglementările care există pentru microorganisme sunt extrem de stricte în comparație cu anumite produse chimice pentru care exigențele sunt mai puțin stricte. De aceea am avut inițiativa de a încerca, de a încerca deci să dezvoltăm o nouă strategie de informare pentru punerea pe piață a microorganismelor. Iată ce am putut să vă spun în legătură cu acest lucru. Doamna Rozen, guvernul ne-a cerut să, dim, să facem să scadă expunerea consumatorilor la produsele chimice. Încercăm, deci, să limităm cantitatea de produse fitosanitare la care sunt uh, expuși consumatorii. De exemplu, concentratele. Mm, guvernul a cerut să limităm uh, folosirea produselor fitosanitare chimice concentrate. Mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Wait. Mulțumesc, uh, domnule președinte. O întrebare pentru toate agențiile. Ați respins vreodată o cerere de aprobare pentru că au existat uh, interese politico-economice. Uh, deci uh, a existat vreo astfel de respingere? Și după aceea o întrebare pentru Regatul Unit. Ați spus că sunteți în parte finanțați de către stat, ați spus care sunt uh, tarifele pe care le, uh, le practicați și ne-ați explicat uh, în ce măsură tarifele acestea acoperă costurile dumneavoastră. Vreau să vă întreb oare în ce măsură agenții economici vin la dumneavoastră tocmai din pricina faptului că sunt conștienți de uh, costurile acestea care trebuie să fie acoperite din tarife. Deci se așteaptă ca plătind să primească un aviz pozitiv. Propun să lăsăm agenția britanică să se gândească și să dau cuvântul uh, celor de la ANSES. Mulțumesc, domnule președinte. Evaluările noastre, deciziile noastre nu se bazează decât pe elemente științifice. Nu ținem cont de considerații de ordin economic, nici de cifra de afaceri a întreprinderilor, nici de nevoile agriculturii sau de riscul economic al lipsei unui produs pentru a trata un risc în agricultură. Noi nu facem decât o evaluare completă a riscurilor, o evaluare științifică și a eficacității fără a ține cont de criterii economice și amintesc că noi nu uh, avem profituri pe redivențele pe redivențe care sunt o taxă fiscală. Da. Dar pentru a explica întrebarea lumea este foarte segmentată. Atunci când e vorba de concurență, despre discutăm pentru fuzionarea Monsanto și Bayer, verificăm dacă se respectă regulile. Noi suntem uh, oameni politici. Până la urmă, meseria noastră este să analizăm societatea ca sistem. Și deci complexitatea sistemului. Deci nu putem ține cont doar de chestiuni de ordin tehnic sau științific. Când știm că evaluarea pentru glifozat este făcută de agenția germană, știm în același timp că există proiectul de fuziune Bayern și Monsanto, există interese. Mm, bineînțeles, calendarul ne interpelează dacă agenția raportor aleasă este cea germană, poate că va ajuta cumva. Sunt întrebări pe care le punem. Am înțeles răspunsul, dar asta nu înseamnă că noi, cu viziunea noastră globală și sistemică, să nu ne punem aceste întrebări în legătură cu nivelul de precizie a ceea ce spuneți spunem aceste lucruri pentru că abordăm lucrurile și la nivel general, chiar dacă înțelegem cât de serioasă și pertinentă este analiza făcută de agenții. Are cuvântul domnul Ulacot sau doamna Clayton, vă rog. Mulțumesc. Dacă bine am înțeles prima întrebare, întrebarea este dacă am respins vreo cerere din cauza unui interes economic sau public. Repet, suntem un organ de reglementare independent. Suntem departe de uh, guvern uh, și respectăm un cod de conduită, avem un consiliu uh, de supraveghere independent și facem obiectul unor evaluări. În ceea ce privește procesele de decizie, ne bazăm pe mm, elemente științifice pentru a ajunge la concluziile pe care le tragem și deciziile pe care le luăm. Nu facem obiectul unor presiuni din sectorul mm, politic sau din partea mm, autorităților pentru a oferi un răspuns care nu respectă sau nu se bazează pe elemente științifice. și nu pentru că suntem finanțați de stat sau pentru că ni se plătesc taxe, suntem uh, influențați. Dar n-am înțeles foarte bine întrebarea. Opa. Tocmai aceasta era întrebarea. Puteți exclude interesul pentru dumneavoastră al uh, industriei tocmai din pricina șanselor uh, pozitive pe care le-ar avea de aprobare uh, pentru că până la urmă costurile dumneavoastră sunt acoperite din taxe, din tarife. Deci sunt mai interesați cei din industrie de dumneavoastră pentru că se așteaptă să primească răspunsuri favorabile din partea dumneavoastră? Industria se adresează nouă pentru a obține decizie robustă. Să se bazeze pe aceasta în cadrul procesului de evaluare a colegilor um, europeni pentru a fi recunoscuți în toate statele membre ca evaluarea să fie recunoscută în toate statele membre ca fiind una riguroasă. De aceea ne aleg. Nu ne aleg pentru că avem o abordare mai soft sau mai uh, puțin soft, ci pentru că avem o abordare corectă, echitabilă. Doamna Weber, um, Precizare suplimentară? Vă mulțumesc pentru precizările aduse la întrebarea legitimă pusă. Suntem într-o lume unde nimic nu poate fi exclus, dar din perspectivă istorică, un motiv pentru care regulamentul 1107-2009 a fost adoptat a fost tocmai pentru că autorizațiile care înainte erau naționale să depindă de, să nu depindă de considerații naționale, de uh, uh, considerente economice sau alte elemente proprii statelor membre. Și legiuitorul a, ales o a găsit o soluție care poate nu e perfectă, dar care astăzi este una dintre cele mai pertinente și anume să există un stat membru raportor și un peer review și un sistem de consultare publică și un sistem uh, uh încrucișat pentru ca un stat membru raportor să nu facă chiar ce dorește în legătură cu o solicitare care este făcută. Este un prim răspuns al legiuitorului, poate că poate fi ameliorat, dar cred că mergem în direcția cea bună dacă vedem ce presiuni se pot face asupra unui stat membru. Dacă doamna Forența îmi permite, mai încă o mică intervenție din partea mea, îmi cer scuze. Am auzit cifrele anunțate și când vedem ce diferență mare, ce diferențe mari sunt între cercetarea din domeniul privat și cel public. Astăzi, când Regatul Unit ne va părăsi în curând, oare n-a venit momentul să ne punem întrebarea coordonării și a mutualizării mijloacelor? Cred că sunt lucruri în legătură cu care trebuie să ne întrebăm astăzi. Vedem că sunt decalaje, dar se pune problema capacității de a face aceste lucruri. Vedem că dimensiunile în industrie nu sunt deloc aceleași și noi, în calitate de actori publici, politici, aici, uh, trebuie să ne întrebăm în legătură cu nevoia de a concentra aceste eforturi avansăm, progresăm, e nevoie de mai bună coordonare și de mai bună mutualizare. Sunt elemente de reflexie la nivel comunitar, pentru că piața e comunitară, să vedem cum putem îmbunătăți uh, colaborarea noastră. Sunt lucruri care ne fac, ne pun pe gânduri când vedem aceste diferențe vedem informațiile care vin din Statele Unite prin Monsanto Papers și așa mai, eh, papers și așa mai departe, vedem că de exemplu, Curtea de Apel din California a clasat eh, eh, glifosatul într-o anumită clasă. Până la urmă, suntem într-o controversă și trebuie să ieșim din ea împreună în interesul cetățenilor europeni. Vă rog, doamnă Weber. Mulțumesc, domnule președinte. Da, nu putem decât să fim de acord cu nevoia de a avea mijloace suplimentare și este cazul glifozatului pentru a, crea, a avea studii independente. Ne lipsește ce, un NTP din Statele Unite programul național de toxicologie care ar permite la nivel european pe subiectele cele mai controversate să se facă studii independente în legătură cu pericolele, mm, periculozitatea unor substanțe atunci când există o dezbatere. Cred că acesta ar fi un progres real. Nu ar însemna că am face noi dosarele și investițiile în locul uh, industriașilor, dar Astfel, la nivel european, am putea răspunde la aceste întrebări legate de toxicitatea produselor. Mulțumesc. Doamna Forența. Eu mm, Nu trebuie să vă scuzați pentru că sunt de acord cu ceea ce ați spus, mai ales în legătură cu nevoia de a pune în comun resursele și structurile pentru cercetare. Sunt de acord uh, cu cele spuse de colegul nostru Adineaur. Cu siguranță, uh, dacă am, ne-am reunit resursele și perspectivele de cercetare, am putea face mai multe pe calea independenței, care este aici un element crucial. O întrebare scurtă. Aș dori să vă întreb dacă agențiile ANSE și HSE autorizează substanțe pentru Uniunea Europeană și mm, dacă Franța, uh, Regatul Unit și Suedia nu autorizează aceste substanțe. Mulțumesc. ANSES. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu întrebarea dumneavoastră, reformulez. Deci, o substanță care ar fi aprobată la nivel european, pentru care produsele nu ar fi autorizate în anumite state membre? Despre asta e vorba? Există anumite cazuri, e un caz în Franța în care substanța a fost aprobată, dar din cauza climatului, uh, solurilor și culturile pentru care au folosite produsele cu, care conțineau această substanță, trebuiau folosite în Franța, nu s-a uh, acordat autorizarea pentru că am estimat că riscurile pentru apele subterane freatice putea să de, puteau să fie mari, se putea depăși uh, valoare de referință. În acest, uh, deci, într-adevăr, se poate, se poate întâmpla ca aceste produse să nu fie autorizate în anumite state membre, cum ar fi Franța. Deci abordarea e de la caz la caz. Nu știu dacă v-am răspuns la întrebare, dar este un caz particular care arată că evaluarea riscurilor trebuie declinată în funcție de condițiile naționale, să spunem, nu locale, chiar dacă um, asta poate să devină o problemă pentru viticultorii din Landoc, de exemplu. Doamna Lundberg, doriți să adăugați ceva? Sunt de acord cu colegul francez. Anumite produse pot fi autorizate în anumite state membre, dar nu în altele, din motive specifice. De altfel, în răspunsurile noastre scrise am spus acest lucru. Nu se recunoaște automat în toate țările în funcție de circunstanțele specifice din fiecare țară. Adaug și eu ceva, domnule președinte. Îmi dau seama că am putea greși foarte ușor. Care e situația până la urmă? De fapt, noi evaluăm studii care vin din industrie. Dar nu e vorba doar de cercetare pură. Uneori se face cercetare aplicată. Nu s-a creat uh, o substanță, ci s-au studiat consecințele folosirii unei substanțe uh, în cazul anumitor plante. Deci, domnule președinte, noi respectăm și orientările OCDE. Avem și sistemul OCDE, deci nu doar sistemul european. Deci, Ehm, trebuie să folosim și datele brute, cele de test. Aceste orientări sunt luate în considerare în cadrul internațional cu participarea unor experți dintr-o serie de țări. Tocmai pentru ca să se recunoască internațional ehm, rezultatele. Noi în Suedia considerăm că Industria trebuie să financeze cercetarea, dar standardele trebuie să fie suficiente pentru a fi recunoscute la nivel internațional, ceea ce nu înseamnă că finanțează doar studii. și gata și că automat substanța va fi recunoscută în toate țările. Mulțumesc, domnul Ulocot. In our written answers, number questions 50. Mulțumesc, uh, domnule președinte. În uh, răspunsurile noastre la întrebările 57-58 spuneam cât se poate declar că da, se poate să existe o substanță uh, activă aprobată la nivel european, uh, care însă să nu beneficieze de aceeași aprobare în Regatul Unit. S-a spus deja că situațiile agricole sunt diferite în diferitele state membre. În Regatul Unit există o serie de specificități pe care nu le putem uh, trece sub tăcere și aceste specificități ar putea uh, împiedica uh, comercializarea de produse pe baza substanțelor active, fie ele și autorizate la nivel european. Mulțumim, doamna Rivazi, ultima intervenientă. Când spuneți că e vorba de specificități agricole, permiteți-mi să spun că mă îndoiesc. Dacă se folosește în Regatul Unit un pesticid care nu e același ca și în uh, Grecia sau în alt stat uh, european, atunci putem fi siguri că nu e o problemă tehn- uh, toxicologică, că e chiar că lucrurile stau chiar așa de, de simplu. Vorbim despre agențiile uh, europene, asta în al doilea rând. Avem patru mari uh, sau trei agenții mari în Europa. Uh, Suedia, iată, ne spune că nu are prea multe solicitări de, de Uh, substanțe, de aprobări pentru substanțe active, deci nu, nu pun uh, Suedia, agenția din Suedia în uh, rândul celor mari. Deci avem agenția franceză, germană și cea din Regatul Unit. Celelalte agenții sunt mai mici, sunt competente pe una, pe, pe un subiect, pe un alt subiect, dar în orice caz marile agenții se ocupă de mai sau quasi totalitatea aprobărilor și după aceea mai există uh, aprobarea primită de la EFSA. Ei bine, dat fiind numărul redus de agenții, dați-mi voie să, mă, să vă spun că nu putem fi neapărat siguri că avizele primite din uh, partea agențiilor dumneavoastră sunt într-adevăr uh, cele mai solide cu putință, pentru că oricum dumneavoastră vă, ocup, vă ocupați de asta. Deci, uh, iată, există într-adevăr echitate, această concentrare geografică este în uh, interesul uh, cetățenilor europeni. ANSES. Mulțumesc, domnule președinte. Prima întrebare se referea la specificitățile de natură agronomică din fiecare stat membru în parte. Într-adevăr, când vine vorba de contaminarea mediului înconjurător, trebuie să ținem cont de uh, cultură, de sol și de climă. Un tip de cultură la care se folosesc aceleași cantități de produse într-o Uh, anumită climă, însă, uh, poate uh, genera niște, spre exemplu, polori ale pânzei freatice. Există un drenaj mai bun în anumite soluri, un drenaj mai prost în alte soluri. Deci agențiile țin cont de toate uh, Uh, specificitățile acestea și de aici avem uh, rezultate diferite în diversele analize de risc. Bine, nu zic că sistemul e perfect, dar programele europene în care s-au uh, implicat statele membre dovedesc că există aceste diferențe de, la nivelul culturilor, S-a stabilit de asemenea, s-au stabilit uh, uh, de, asemenea anumite tipuri de uh, lucrări de prevenție pentru drenaj, spre exemplu, Uh, Dar, în orice caz, se ține cont de toate aceste specificități, analizele țin cont de specificitățile de la nivel național, de culturi, de calitatea solului, etc. După aceea, în ceea ce privește agențiile naționale, există expertiză și altundeva decât în Franța, Regatul Unit uh, sau Germania. colegii din uh, țările de jos, uh, spre exemplu, colegii de la agenția uh, Elena, agenții din Austria, cei irlandezi, cei belgieni, etc. Ei bine, unele dintre aceste agenții au proiecte sau programe la nivel european. Deci, dincolo de domeniul acesta al pesticidelor, e clar că aceste agenții sunt uh, competente. Poate că aceste agenții nu au competențele sau necesare care să le permită să se implice mai activ în evaluarea la nivel european uh, al uh, pesticidelor. Dar expertiza uh, există, este suficient de extinsă pentru a permite acestor agenții să ia parte la panelurile de, de evaluare, la uh, Uh, panouri, uh, panelurile de reevaluare de asemenea. Doamna Roză urmează. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu pot să mă exprim pe marginea aspectelor științifice. Nu pot să mă exprim uh, pe tema calității solului, a culturilor, etc., etc. Cred că răspunsul oferit de colegul francez este suficient de detaliat. Dar, în orice caz, ne, ne putem uh, constata că uh, din uh, pricina acestor uh, specificități, agențiile naționale iau o decizie sau alta, trebuie să o aducă la atenție, în atenția Comisiei Europene și, bineînțeles, poziția agenției trebuie să fie una motivată de fiecare dată. Doamna Lundberg, vreau doar să vă reamintesc că această problemă a celor uh, câteva state care se ocupă de aprobări. Deci vreau să vă amintesc că, da, într-adevăr, avem această procedură a statului raportor, dar toate celelalte state și EFSA Uh, pot să vină cu critici, cu comentarii. Prin urmare, noi nu considerăm că e, această procedură este neapărat problematică. Nu contează cine anume e statul raportor. Fiecare dintre noi are posibilitatea de a accesa datele și de a analiza informațiile oferite. Domnul Willcott. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu colegii din Franța și Suedia. Dar vreau uh, să corectez uh, ceva. S-a vorbit despre un vot la EFSA. Nu se votează la EFSA. Comisia permanentă, uh, Comisia permanentă votează, nu EFSA. Nu în sânul EFSA se organizează acest vot. Atât. Mulțumim pentru aceste precizări, domnul Stas. Mai am, uh, domnule președinte, câteva întrebări. O întrebare pentru Suedia. Dumneavoastră vorbeați despre acordul OCDE pe tema practicilor uh, utilizate în uh, laborator. Uh, ați vorbit despre aceste linii directoare, dar ne puteți asigura că aceste linii directoare sunt într-adevăr uh, uh, etanșe? Am înțeles, spre exemplu, că laboratorul Monsanto a fost analizat sau verificat doar o dată în 10 ani de zile. După aceea, în al doilea rând, la audierea anterioară, ni s-a spus că procedura de aprobare a substanțelor active este la nivel european. Dar după aceea, autorizarea produselor care sunt de altfel folosiți în viața cotidiană, ei bine, decizia cu privire la autorizarea acestora se ia la nivel național. Mi s-a spus că de multe ori, în cazul în care produsul Dusul tău uh, se bazează pe o, anați, uh, o substanță activă căreia i se adaugă o serie de excipienți, ei bine, acest compus este chiar mai toxic decât substanța activă în sine. Și iată, decizia pe marginea unui uh, subiect atât de grav sunt luate, uh, decizia este luată doar la nivel național. Oare n-ar trebui ca decizia aceasta să se ia mai degrabă la nivel european? Și întreb asta toate cele trei agenții. Mulțumesc! Suedia sau ANSES? Doamna Weber. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește controlul laboratoarelor care sunt responsabile pentru studii, da, există aceste controle. Bineînțeles, controlele ar fi bine să fie cât mai dese, uh, în Franța există mai multe sisteme de control care fac uh, ca laboratoarele să fie controlate mult mai des decât o dată la 10 ani, dar în orice caz am putea discuta despre o eventuală sporire a numărului de controle, de audituri, asta pentru a spori de asemenea încrederea în datele obținute de către laboratoare. După aceea, decizia națională sau europeană. Uh, Dumneavoastră ați spus deja că, pe de o parte, se evaluează substanțele active și după aceea mai există și decizia de aprobare sau pro uh, procedura de aprobare la nivel european pe baza datelor primite din partea statelor membre și din partea EFSA și, într-adevăr, această procedură poate fi subiectul uh, unei dezbateri, aș Uh, între diferitele statele membre. Bine, în cadrul acestor dezbateri, uh, care uh, se concretizează cu un vot, nu primează neapărat doar datele științifice. După aceea, preparatele deciziile cu privire la preparate să fie luate la nivel european sau nu. E un, o întrebare cu un răspuns uh, deschis. Vedem că în domeniul farmaceutic uh, uh, deciziile se iau mai degrabă la nivel european. Statele membre nu sunt, n-au decât rolul de a adapta prescripțiile medicale și datele sau a face traducerile, dar în același timp trebuie să ne dăm seama că există totuși o diferență între bolnavul grec și bolnavul uh, Uh, între un bolnav, un pacient din Grecia sau unul francez și o cultură uh, din Grecia uh, o, și o, respectiv o cultură din Franța. Eu cred că, oricum, situația în cazul produselor fitosanitare ar fi mult mai complicată decât cea care a fost constatată în cazul produselor farmaceutice. Vă spuneam deja că, spre exemplu, în Franța avem culturi de toate tipurile, inclusiv uh, culturi tropicale. Uh, și, bineînțeles, trebuie să luăm uh, toate aceste lucruri în considerare. Clima, solul, etc., cu toate le trebuie să fie luate în considerare. Deci ar fi foarte interesant de văzut cum anume autorizațiile acestea ar putea fi luate într-un sistem colegial la nivel european și după aceea adaptate eventual la nivelul statelor membre. Uh, un, com, uh, un comentariu, da, unitate în diversitate la nivel uh, european dar uh, cu toate acestea nu fără uh, a se ține cont de specificitățile fiecărui stat în, uh, în, în parte. Unitate, da, dar până la un anumit moment. după cum a spus și dumneavoastră, într-adevăr există diferite specificități mediteranene, etc., alpine, etc., etc., care, bineînțeles, nu pot fi trecute sub tăcere. Doamna Roză urmează. Vă mulțumesc, domnule președinte. Studiile laboratoarelor, studiile furnizate de diversele laboratoare uh, competente, nu pot fi uh, puse sub semnul întrebării. Nu există motive pentru această lipsă de încredere. Acum, dacă controlăm laboratoarele, le controlăm pornind de la principiul precauției. Așa, în mod spontan, dacă îmi permiteți, domnule președinte. Noi considerăm că ar fi uh, dificil un proces uh, de aprobare a produselor, uh, un proces la nivel european. Considerăm că există specificități naționale care trebuie să fie luate în considerare. Doamna Rosen urmează acum. Domnule președinte, înțelegem care este obiectivul acestui regulament. Și noi înțelegem că acest regulament, regulament își dorește să vină cu uh, o listă de criterii, criterii unanim acceptate. Acceptăm acest, uh, acest deziderat, dar, pe de altă parte, suntem conștienți de faptul că listele acestea comune nu pot rezolva toate problemele, problemele care ar putea apăra la nivel național. Listele uniforme ar fi uh, un, uh, o, o idee deplasată. Domnul Wallacott, nu știu cât de dese trebuie să fie controlele laboratoarelor. Dar să ne amintim că majoritatea studiilor sau multe dintre studiile pe care le primim nu sunt făcute de către agenții economici, ci sunt uh, făcute de niște uh, operatori care sunt angajați de agenții economici. Eu consider că acești operatori, sau presupun că acești operatori respectă niște linii directoare uh, cât se poate declare. După aceea, la a doua întrebare, uh, situația este foarte complexă. Bineînțeles că luăm în considerare specificitățile naționale, dar după aceea se mai pune și problema fiecarei substanțe active care are o aprobare reînnoită sau uh, care este uh, autorizată pentru prima dată, aprobată pentru prima dată. Ei bine, uh, această substanță activă este mai întâi aprobată la nivel european, pe baza unor reguli. Metodologia, uh, rezultatele obținute uh, în uh, urma analizelor substanțelor econ, uh, active, până la urmă, sunt folosite și pentru uh, studierea uh, preparatelor. Deci, până la urmă, există totuși o legătură directă, cât se poate declară, între substanțele active și preparate. Mulțumesc! Mulțumesc pentru calitatea acestor schimburi de opinii. Cred că împreună putem merge înainte. Ne-ați permis uh, să vă adresăm răspunsuri și în scris. Uh, tare ne bucurăm de asta să vă uh, trimitem întrebări, îmi cer scuze și în scris, ne bucurăm de asta. Deci important este să nu avem o abordare dogmatică, uh, sau, sau, important este să avem acest dialog pe care l-am purtat de altfel și astăzi. Vă mulțumim pentru această disponibilitate. Uh, um, subiectul este unul complex, și tocmai de aceea trebuie să, să ne ascultăm unii pe ceilalți și să ne înțelegem unii pe ceilalți. Să nu uităm că lumea în care trăim nu arată prea bine, vedem că o mulțime de insecte dispar din Europa, e un subiect uh, foarte uh, îngrijorător, există o serie de boli care apar la diferitele uh, specii de, de plante și animale și insecte, se pune problema sănătății publice, sănătatea cetățenilor europeni. Ei bine, cu toții ne dorim ca lucrurile să se îmbunătățească și dumneavoastră și noi și tocmai de aceea iată, discuțiile acestea sunt importante. Dacă putem împreună îmbunătăți procedurile, ei bine, cu siguranță toată lumea va fi uh, încântată, cetățeni, state, etc. Vă mulțumim pentru uh, schimbul acesta de opinii, vă mulțumim pentru răspunsuri, vă mulțumim pentru eforturile pe care le depuneți. Vă mulțumesc tuturor, o zi bună!